10. Dear colleagues, Stimați colegi, eu cred că am putea să începem, pentru că totuși avem deja câteva minute de întârziere. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. La solicitarea unui raportor și a unor raportori din umbră, vă vom am uh, amânat uh, votul pentru OMG-ul pe marți 11 noiembrie dimineața. În acord cu raportorii, punctele 18 și 19 vor fi inversate între ele, și dacă nu sunt alte obiecții, uh, putem să adoptăm ordinea de zi astfel amendată. Bun, trecem la punctul 2. Atunci, comunicările președintelui. Primul anunț vizează iLook. Avem o schimbare a calendarului. Consiliul a solicitat să amânăm transmiterea către plenară a poziției Consiliului în prima lectură pe, să amânăm pe eh, sesiunea din ianuarie. Inițial a fost eh, programată să fie eh, prezentată și dezbătută în plenarea din noiembrie. De ce? Pentru că ar dori ca, Consiliul ar dori ca uh, dosarul să fie dos, uh, discutat uh, în întregime sub președinția letonă. Raportorul uh, inițial nu a fost uh, de acord, uh, dar um, raportorii din umbră până la urmă au decis ca într-un spirit de compromis și bună cooperare cu președinția următoare să dea curs acestei solicitări. Uh, tot pentru prima pledare din ianuarie se uh, propune uh, prima dezbatere în MV 21-21 ianuarie. Votul în comisie pe 24-25 februarie și votul în plenară, în a doua plen- sesiune plenară din aprilie. raportul are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin supărat pentru că ieri am fost abordat de o persoană care mi-a spus că Consiliul explică această tergiversare uh, prin uh, faptul că Parlamentul n-ar fi uh, gata, nu ar fi pregătit. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că încă de acum 5 luni, din 3 iunie, noi am Uh, uh, fost gata pentru dezbatere uh, mai departe și Consiliul, de fapt, nu și-a făcut selecțiile. Deci acest lucru este inacceptabil. Da. După cum am făcut un anunț, am primit o, o solicitare din partea Consiliului și Consiliul ne-a solicitat amânarea. Al doilea anunț. Cu privire la următoarea noastră întâlnire, este este programată pe 10 noiembrie, luni după amiaza, și deci a fost extinsă și pentru a include în 11 noiembrie dimineața dezbaterea privind OMG-urile și de asemenea o să avem întâlnire cu domnul Elias Caniete în 13 noiembrie. În, în 11 noiembrie, pentru că în 13 noiembrie reuniunea a fost anulată. De asemenea, am programat o ședință extraordinară pe 24 uh, între orele 19 și 22 pentru a vota raportul domnului Nicholson privind alimentele noi. După prezentarea unui proiect pentru e-meeting, uh, în ultima ședință, membrii au fost întrebați dacă doresc să uh, continuăm cu acest uh, model de transmitere în format electronic a uh, documentelor. Da? Acest, această tehnologie e-meeting ne permite să Uh, renunțăm la o mare parte din documentele imprimate și în 2015 am putea să uh, obținem o reducere semnificativă a uh, poverii ecologice ce o reprezintă imprimarea documentelor. Astăzi, între 14 și 15, vom avea încă o reuniune suplimentară. Uh, avem interpretare în 21 de limbi, fără estonă și malteză. Tot dosarul uh, reuniunii noastre de astăzi este disponibil uh, prin aplicația e-meeting și avem și web streaming, deci putem fi urmăriți pe internet. Recomandarea coordonatorilor din reuniunea eh, coordonatorilor din 13 a 10 eh, poate fi considerată aprobată dacă nu există obiecții. Există? Nu. Bine, mulțumesc. Acum, eh, în ce privește procesul verbal de ultima noastră reuniune, dacă nu sunt obiecții vis-a-vis -vis de procesul verbal al reuniunii 24-25 septembrie, putem considera adoptat acest proces verbal. Bun. Am o informație suplimentară pentru membrii Comisiei și anume în legătură cu uh, negocierile interinstituționale aflate în desfășurare. Trebuie să vă informez în legătură cu negocierile tripartite pe tema monitorizării uh, Uh, emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim. În primul trialog, de pe 15 octombrie, toate cele trei instituții și-au exprimat disponibilitatea de a negocia și de uh, a se ajunge la un compromis în a doua lectură. În, și asta după două trialoguri și după două întâlniri tehnice. Am avut un prim schimb de opinii Consiliul a acceptat o serie de amendamente din poziția Parlamentului din prima lectură, uh, principal diferent rămânând uh, cel uh, cu privire la rețelele de transport. Următoarea reuniune tripartită este programată pentru 18 noiembrie. În ce privește reducerea consumului de pungi de plastic, la primul trialog din 13 octombrie, toate instituțiile au uh, căzut de acord că putem ajunge la un compromis în a doua lectură. A fost și un prilej de a prezenta argumentările cu, uh, care stăteau la baza uh, diferitelor poziții și de a găsi elemente de convergență, în special în ce privește campaniile publice. În al doilea trialog, ieri noapte, compromisul Uh, compromisul tehnic găsit în reuniunea uh, experților a fost adoptat și au fost făcute propuneri pentru a continua negocierile care se ducă la compromisul final. Următoarea reuniune tehnică va uh, aduce experții la oaltă în încercarea lor de a găsi o soluție finală la problemele rămase încă deschise. Pro, întâlnirea este programată pe 17 noiembrie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul domnului John, James Nicholson cu privire la alimentele noi, Novel Foods. Am primit 393 de amendamente în Comisia Envie, 276 în Agri și 90, peste 90 în Comisia INTA. Deci avem multe de făcut și dau cuvântul domnului raportor Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați arătat ce misiune uriașă ne așteaptă. Permiteți-mi să vă reamintesc puțin uh, istoricul uh, acestui dosar, care a fost uh, foarte complex, parțial retras acest dosar și de aceea nu surprinde pe nimeni că mulți colegi s-au implicat foarte mult în acest dosar, rezultând în aproape 400 de amendamente. Și un număr de asemenea foarte mare de amendamente se votează în această săptămână atât la Agri cât și la INTA. De asemenea, trebuie să spun că se poate ajunge la un compromis în ceea ce privește amendamentele. Ieri m-am întâlnit cu raportorii din umbră pentru a discuta un prim set de amendamente, în special pe amendamentele 1 și 2. Am, chiar dacă am abordat doar două articole, Cred că am reușit să facem progrese semnificative, dat fiind faptul că articolul 2, definiția alimentelor noi, reprezintă una din, uh, unul din aspectele cheie din acest din această propunere. Am găsit un consens larg în ceea ce privește introducerea categoriilor și a ce anume ar trebui să fie aceste categorii Uh, în sensul unei definiții clare care să aducă certitudine pentru consumatori și producători. Și mă bucură faptul că am reușit să ajungem la un acord ieri. Totuși, mai există și alte chestiuni uh, rămase în discuție, în special în ceea ce privește nanomaterialele, pentru că există patru uh, grupuri parlamentare care au păreri foarte clar precizate vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei. Și de aceea se dorește solicitarea de clarificări Comisiei. Iar amendamentele care au fost înaintate cu privire la nanomateriale, în special în ceea ce privește ștergerea uh, trimiterii la regulamentul 1169, Uh, ar putea să convergă în găsirea unui consens. De asemenea, în ceea ce privește utilizarea în statele terțe, toți raportorii din umbră au fost de acord că produsele tradiționale uh, care se utilizează de către un anumit segment de populație trebuie precizate mai clar. Am convenit că ar trebui să existe linii directoare pentru a asista pe solicitanții potențiali, totuși ar trebui abordată această chestiune la nivelul articolului 2. Și aș dori să profit de ocazie pentru a solicita comisie să ne explice la ce anume s-a gândit atunci când a formulat sintagma large or significant pentru că uh, au o importanță uh, semnificativă în stabilirea utilizării sigure a acestor alimente tradiționale din state terțe. De asemenea, trebuie stabilită un, un termen limită clar. Și cu toate acestea am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește o serie întreagă de chestiuni și Dat fiind termenul uh, de 24 de la Strasburg, voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a reuși să găsim uh, un compromis până atunci. Însă, totuși, avem multe de făcut, am început bine da, și aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru angajamentul lor constructiv la întâlnirea de ieri și sper că vom putea continua în aceeași notă în viitoarele săptămâni. Astăzi urmează să mă întâlnesc și cu Consiliul. Sper că vom avea un schimb de opinii benefic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom începe acum primul schimb de opinii cu raportorii din umbră, începând cu colega noastră Pilar Ayuso. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului pentru aceste explicații. Și după ce am ascultat aceste informații, nu mi-au mai rămas multe de adăugat. Mie mi se pare un text foarte bun, un uh, raport. Uh, raportul domnului Nicholson este foarte bun, de aceea noi n-am prezentat niciun fel de amendament. Uh, toate amendamentele care au fost înaintate, de fapt, se referă la exact aceleași teme și suntem de acord cu ele. Cu siguranță vom reuși să ajungem la un consens. Ieri am reușit să avansăm foarte bine, așa cum spunea și domnul raportor, la ședința pe care am avut-o și aș vrea să-i spun domnului Nicholson că și mie mi-ar place ca și comisia să ne explice mai bine și să ne dea mai multe informații referitor la nanomateriale. Ce anume înseamnă o utilizare sigură Uh, pentru că și noi ieri, într-adevăr, cu toții ne-am pus întrebarea, întrebarea ce trebuie să înțelegem prin aceste cuvinte care sunt totuși destul de neclare și care pot să dea loc la tot felul de interpretări. Poate că ar fi bine să reformulăm. Apoi, în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare, de asemenea am fi vrut câteva explicații în acest sens din partea Comisiei. În mod sincer, profit de ocazie pentru a spune că în uh, mandatul acesta, din punctul meu de vedere, se utilizează prea mult uh, actele delegate și actele de punere în aplicare. Și acest lucru duce la o situație de incertitudine, pentru că noi aprobăm o legislație și apoi, prin aceste două uh, tipuri de acte, această legislație este modificată de către comisie și, de multe ori, în mod substanțial. De aceea am fi vrut să fi avut mai multe informații în acest sens din partea Comisiei. Și pe viitor, aceste acte ar trebui să fie utilizate doar pentru uh, acele aspecte care sunt absolut necesare uh, pentru a fi actualizate și nu pentru a modifica într-un fel sau altul, în mod substanțial, legislația. Paul Mulțumesc și acum vicepreședintele Paul Pot. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru că, după reuniunea raportorilor din umbră de ieri, uh, sunt convins că în final vom ajunge la un bun compromis și uh, vom putea adopta o poziție comună. Totuși aș dori să menționez câteva chestiuni care cred că trebuie abordate la nivelul raportului. Unele figurează deja în raport, dar în primul rând trebuie să abordăm chestiunea clonelor animale și scopul muncii noastre este acela ca uh, până când va exista o legislație specifică pe alimentele produse din uh, clone animale, va, vor trebui folosite reglementări clare pentru a evita o lacună legislativă. Asta trebuie să fie un lucru cert pentru că ne așteaptă și negocierile TTIP și e crucial să abordăm această chestiune înainte de a negocia sau până se finalizează dosarul cu privire la clonele animale. A doua chestiune se referă la istoricul utilizării sigure a alimentelor, așa cum a spus și raportorul. Eu cred că o chestiune elementară aici Uh, se referă la existența unor linii directoare din partea Comisiei sau din partea EFSA. Și sunt uh, foarte mulțumit că am reușit să convenim uh, împreună cu raportorul și ceilalți raportori din umbră includerea unor astfel de linii directoare. Apoi, chestiunea nanomaterialelor este o chestiune delicată pentru că definiția se bazează pe etichetare în această propunere și se folosește un prag de 15% de nanomateriale în alimente, ceea ce um, conformitate cu avizul EFSA din 2012 nu ar fi posibil. EFSA propunând un prag de 10%. Problema este că nu există metode de detectare a unor astfel de plafoane. Și de aceea am făcut propunerea ca să fie incluse anumite procese tehnologice prin care să se poată stabili includerea acestor nanomateriale în uh, aceste alimente. Am uh, introdus un amendament corespunzător și sper că și ceilalți uh, raportori din umbră și domnul raportor, evident, vor putea achiesa. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului raportor pentru includerea categoriilor, un aspect esențial pentru a da mai multă claritate și cred că Așa vom putea ajunge la o poziție echilibrată și sper că vom mai putea include și câteva chestiuni minore, ca de pildă cultura de țesuturi, care nu prea figurează acum. Sper că vom putea discuta și alte amendamente pe această temă. Și de asemenea și carnea din eprubet ar trebui să facă obiectul acestei uh, legislații. Și nu în ultimul rând, aș dori să menționez chestiunea actelor delegate și a celor de punere în aplicare, care reprezintă întotdeauna o sursă de conflict între Parlament și Consiliu. În opinia mea, nu putem accepta acte de punere în aplicare pentru a decide definiții pentru mm, alimentele noi și nici pentru actualizarea anexelor. Pentru, și nici uh, pentru enzime, aditivi uh, și arome. Pentru că în cazul acestora uh, nu se folosește acte de punere în aplicare, deci și aici ar trebui să apelăm la același model. Mă bucur că am reușit să includem și aspecte care țin de bunăstarea animalelor și principiul precauției în această privință. Și, încă o dată, mă bucur că am reușit să avem o bună colaborare cu toți raportorii din umbră și sunt încrezător că vom putea ajunge la o poziție comună. Mulțumesc. Acum din partea grupului ALDE, doamna Mary Paulson. Rande, o tack till herr Nicholson som gör ett eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Nicholson pentru munca extraordinară depusă ca și membru al Parlamentului, ca și negociator, pentru obținerea unui compromis. Mi se pare că a dat dovadă de foarte mult profesionalism în felul său de a lucra și sunt deosebit de încântată referitor la reintroducerea categoriilor, pentru că propunerea din partea Comisiei era insuficientă și era foarte greu să înțelegi clar ce anume, care era scopul, care era ținta. Și nouă ni s-a părut încă de la bun început că aceasta era o problemă, o problemă care în continuare subzistă în momentul în care vorbim despre importuri din țări terțe, însă am să mă întorc la asta. Este foarte bine faptul că am reușit să avem niște categorii foarte clare care să fie incluse. Acum, întrebarea este dacă ar trebui ca ele să fie mai numeroase la, da, și eventual asta ar putea fi o propunere de amendament pe care o putem înainta pentru a vedea dacă putem ajunge la un compromis. N-aș vrea să includem clonarea în acest regulament din cât am auzit. Eu cred că o astfel de chestiune atât de controversată, atât de specifică, dacă am include-o, ar trebui mai întâi să avem claritate și certitudine, în așa fel încât să nu amestecăm lucrurile. Ideea fiind să încercăm să menținem propunerea și ideile pe care le-am uh, Uh, primit din partea Comisiei în acest sens. Pentru că dacă nu, va trebui să acceptăm că unul, una dintre chestiunile cele mai controversate uh, în ceea ce privește contextul istoric al acestei propuneri, e bine, putem spune că n-am constatat niciodată vreo poziție atât de puternică față de acest subiect, așa cum constatăm față de uh, clonare. Mai mult decât atât, sunt încântată de compromisul la care am reușit să ajungem ieri. Știți că de multe ori, în anumite circumstanțe, aceste alimente noi vor trebui să fie testate. Testate, de asemenea, și din punct de vedere al mediului. Pentru că noile tehnologii nu doar că au un impact asupra sănătății, ce noile tehnologii pot să fie și dăunătoare. De aceea noi trebuie să încercăm să avem datoria să încercăm noi tehnologii, să uh, promovăm inovarea, dar în același timp trebuie să ațintim un ochi și asupra rezultatelor pe care le-am putea avea. Ce anume s-ar putea întâmpla, care ar putea fi consecințele, nu numai asupra corpului omenesc, dar și asupra mediului înconjurător. De aceea testele aici sunt un element important. Pentru a ajunge la o decizie în ceea ce privește actele delegate comparativ cu actele de punere în aplicare, eu cred că noi ar trebui să încercăm să ne bizuim pe rezultate științifice independente, măsurabile. Nu putem să ne mulțumim doar cu idei pe care le credem, ci ar trebui să ne bazăm pe dovezi empirice care să fie disponibile, să fie la îndemână. Și uh, cred că acest lucru este deosebit de important și dacă nu avem aceste uh, date științifice, atunci ar trebui să le solicităm. Acum, trebuie să vedem cum vom defini aceste importuri din țările terțe. Aici ai nevoie de o definiție clară. Pentru că nu e doar o chestiune referitoare la alimentele noi, ci e vorba de alimente noi pe piața europeană. Noi aici solicităm ceva ce a fost deja utilizat de foarte multă lume de ceva vreme. Vorbim despre țări sau vorbim despre anumite regiuni și aș vrea să știu care e diferența între o țară mică precum Luxemburgul și o țară imensă, mare, precum Brazilia. Ok, știu că Luxemburgul face parte din Uniunea Europeană, însă vreau doar să vă dau un exemplu ca să vă arăt diferența care poate exista în momentul în care există incertitudine nesiguranță în acest context, în momentul în care există dubii, noi trebuie să ne aplecăm asupra acestor dubii, să le spulberăm. Și de aceea vreau să lansez un apel către dumneavoastră să nu utilizăm niciun fel de instrument pentru a instaura bariere. Uh, avem aici două obiective foarte clare, bine definite pentru uh, mandatul nostru până la viitoarele alegeri, și anume ca economia noastră europeană să fie una funcțională din nou și, dincolo de asta, să reducem birocrația, să profităm de cele mai bune ocazii și oportunități pentru IMM-uri, pentru întreprinderile mici, în așa fel încât acestea să se poată dezvolta, să poată să devină din nou prospere, să pună la punct noi metodologii, noi tehnologii, noi uh, instrumente. Deci, de aceea v-aș ruga, în momentul în care ajungem și discutăm astfel de propuneri legislative, nu trebuie niciodată să pierdem în vedere nevoia de claritate, nevoia de simplitate. Și cred că acestea sunt obligații, mai ales în acest mandat. Trebuie să facem în așa fel încât să ușurăm viața cetățenilor europeni și a întreprinderilor europene. Mulțumesc și acum, doamna Auken. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva comentarii pentru a susține multe din cele spuse de colegi până în prezent. Noi așteptăm cu nerăbdare, așa cum spunea și colega noastră, să avem un nou amendament de compromis în ceea ce privește actele delegate. Pentru că nu putem accepta acea listă de alimente noi să fie actualizată, modificată de comisie. Apoi, așa cum spuneau și colegii, vom înainta un amendament pentru a vedea dacă putem fi consultați. Și anume vom solicita o modificare de redactare în text, să înlocuim cuvântul may cu cuvântul shall. Nu ne putem referi doar la uh, regulamentul Uh, pentru etichetarea alimentelor, Ce e nevoie aici și de o, o evaluare a riscului, pentru că aici nu discutăm de etichete, ci de risc și trebuie să ne asigurăm că toate aceste nanomateriale vor fi supuse unei analize de risc. Apoi, în ceea ce privește clonarea, mă aduc aminte că în momentul în care am avut aceste discuții trilaterale în mandatul precedent împreună cu Consiliul și cu Comisia și că rămâneam și discutam până noaptea târziu și Comisia și anumite state membre în continuare insistau și anume că spuneau că trebuie să interzicem uh, uh, faptul că s-ar putea consuma animale clonate, dar bănuiesc că nimeni nu-și dorește asta pentru că e foarte scump. E bine, mi-aduc aminte că astea erau niște discuții pur și simplu ridicole când vorbeam despre bunăstarea animalelor și în același timp și despre clonare. Trebuie să ne asigurăm că vom include și descendenții acelor animale clonate, pentru că dacă noi includem și acest, acești descendenți, atunci vorbim degeaba. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, despre descendenții animalelor ce inițial au fost clonate. Și, da, sunt de acord. Există aici riscul să avem un vid Uh, de aceea e nevoie de o soluție de tranziție până când vom avea noua legislație. Și v-am spus, noi suntem de acord cu propunerea dumneavoastră în acest sens. Cam atât din partea noastră, tocmai pentru a nu vorbi prea mult. Mulțumesc! Thank you. And now for the GUE, Madame Boylan. Mulțumesc și acum din partea GUE, doamna Boylan. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului care era obținut un succes mare în legătură cu amendamentele de compromis. O chestiune cheie uh, în acest raport este definiția alimentelor noi. Dacă vorbim despre uh, alimente ce conțin uh, nanomateriale ce se supun regulamentului de etichetare a alimentelor, atunci nu cred că este Uh, o definiție uh, corectă, pentru că, uh, pentru că, dincolo de etichetare, nu se face o evaluare a riscurilor ce derivă de la aceste alimentele noi. Au fost depuse foarte multe amenamente de pe întregul eșicher politic care s-au referit la pragurile Eh, de raportare, de notificare eh, conform eh, legii etichetării cred că pragul de 10% nu este unul bun pentru că ar trebui înlocuit cu trimiteri la uh, praguri mult mai mici. Deocamdată oricum nu există nici un acord în legătură cu uh, riscul ce, uh, pe care îl prezintă prezența într-o cantitate sau alta a unor nanomateriale în alimente. De asemenea, se spune în raport că um, în cazurile în care nu există suficiente informații sau există dubii, atunci trebuie aplicat principiul precauției și alimentele ce conțin, uh, alimentele noi ce conțin eventual nanomateriale trebuie oprite de la importul în Uniunea Europeană și că pot fi autorizate doar în momentul în care se constată că nu există riscuri la adresa sănătății publice. În ce privește clonarea, după cum am spus uh, și mai devreme, nu cred că putem permite apariția unei situații în care, uh, în care trec uh, alimentele noi, dar nu trec um, alimentele care provin de la animale inițial clonate. Deci există un regulament Uh, cu privire la animatele clonale și, clonate și cred că de aceea nu trebuie permis ca uh, alimente care provin inițial de la animate clonate să fie permise în uh, temeiul prezentului regulament. Mulțumesc! Dunque, quando... Mulțumesc foarte mult! Cred că atunci când vorbim de alimente noi, avem în fața noastră o temă foarte delicată, o temă nouă, un teren neexplorat până la urmă unde lucrurile evoluează în continuu. Știm ceea ce nu sunt, dar nu știm exact ceea ce sunt aceste alimente noi. Până la urmă, trebuie să definim uh, categoriile de alimente noi, dar este un demers uh, riscant pentru că riscăm să restrângem domeniul de aplicare. pentru a putea ulterior să mai putem uh, insera alte alimente în această listă. Pe lângă chestiunile tehnice, precum definiția categoriilor, prezența nanomaterialelor, aici sunt de acord cu ceea ce au spus ceilalți colegi, E vorba nu doar de o chestiune de etichetare, ci și de evaluarea riscului și de a înțelege că evaluarea și cuantificarea nanomaterialelor este esențială pentru definirea alimentelor noi. Pentru că, în opinia noastră, și o mică parte de nanomateriale ar trebui să ducă la etichetarea de alimente noi. Apoi, modificările semnificative în structura alimentelor care modifică Uh, valoarea nutritivă și uh, prezența substanțelor nedorite e o altă chestiune uh, delicată. Care sunt aceste elemente nedorite, indezirabile? Pentru că în aceste alimente nu ar trebui să figureze niciun fel de urme de elemente care să fie în detrimentul valori nutritive. Prin urmare, noi vrem ca acest uh, regulament uh, ce vrem de fapt? Vrem uh, un regulament în sensul forțelor pieței sau vrem un regulament care să permită protejarea sănătății consumatorilor, a intereselor consumatorilor și protecția mediului până la urmă? Eu cred că la aceste aspecte ar trebui să ne gândim mai amplu, pentru că, în opinia noastră, nu e nevoie de alimente noi, ci mai degrabă de politici alimentare care să poată fi puse în aplicare și care să uh, vină și cu mai multă educație în acest domeniu. Mulțumesc, Are acum cuvântul doamna Porța. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče dakle kolegice i kolege svrha ove regulative je osigurati sigurnost hrane zaštititi javno zdravlje Mulțumesc. Obiectivul acestui regulament este garantarea siguranței alimentare, susținerea sănătății consumatorilor și susținerea inovării. Și aceste obiective vor fi atinse dacă definim domeniul de aplicare și stabilim ce proceduri clare. Și asta în într-un consens între toate statele membre. Până acum au existat probleme pentru că solicitanții de autorizații nu știau ce documente trebuie să anexeze cererii de autorizare. Instituțiile preluau aceste cereri și le transmiteau către autoritățile competente însă nu a existat uh, posibilitatea de a comunica cu solicitantul, iar apoi agenția transmitea solicitările de informații suplimentare către ministere. Deci uh, o procedură, iată, foarte complicată, care tergiversa emiterea autorizațiilor. Prin urmare, trebuie să definim clar ce documente sunt necesare pentru a fi atașate la cererea de autorizare de punere pe piața alimentelor noi pentru a evita uh, tergiversările. Și de asemenea, ar fi de dorit să există o listă a acestor solicitări care să fie pusă la dispoziție de către uh, comisie, asta în baza articolului 22 în ceea ce privește protejarea sănătății și nu ar trebui să dublăm uh, efortul uh, solicitanților de autorizații care să nu mai trebuiască să transmită aceste documente în mai multe locuri. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Pietikainen. Uh, Mulțumesc. Și eu sunt uh, de acord cu principalele elemente evocate în discuția de până acum. Aș vrea însă să subliniez că tema este foarte uh, importantă. Ori vom avea o legislație bună, ori nu vom avea nici o legislație. Da? Siguranța nanomaterialelor nu este un element la care putem face rabat și nici nu este o chestiune la care putem face corectări ulterioare. De aceea trebuie să fim extrem de hotărâți pe această temă. Uh, trebuie să punem în aplicare uh, cu toată hotărârea principiul precauției. Deci, nu poți să, nu poți să permiți introducerea unor elemente noi și apoi să aplici uh, principiul precauției doar dacă constați că nu sunt sigure elementele. Deci nu, uh, uh nanoparticule pot fi introduse doar și pot fi admise doar atunci când constatăm că ele sunt sigure. Alte câteva observații, dintre care vreau să, vreau să, vreau să evidențiez un element care a fost negociat la trialogul uh, Uh, cel mai recent. Există presiuni foarte mari de a nu legifera, a nu reglementa clonarea de niciun fel. De ce? Pentru că uh, știința apa, uh, progresează foarte rapid. Acum să fim cinstiți, clonele deja există. Nu poți nici să suprareglementezi și nu poți nici să interzici, pentru că deja apare pe piață. Tocmai de aceea este important ca clonarea să fie inclusă în partea dispozitivă a acestui regulament, regulament. Și în același timp să includem cel puțin trei generații de descendenți din animalele inițial clonate și trebuie să existe și o trasabilitate. Indiferent de ce spune lumea, indiferent de ce rezerve ar fi emise uh, în legătură cu fezabilitatea uh, uh, acestei chestiuni de trasabilitate. Deci acestea sunt elementele cele mai importante care cred că trebuie să fie uh, uh, uh, obligatorie incluse, trebuie să fie premise sine qua non pentru adoptarea unui regulament în acest uh, domeniu. Dacă Comisia și dacă Consiliul nu pot uh, accepta aceste elemente, atunci, atunci aceste instituții trebuie să accepte regulamentul prezent mai degrabă decât să avem o reglementare defectuoasă. Mulțumesc! We have, uh... Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum avem uh, colegi care au uh, formulat întrebări scris la adresa comisiei și rog pe domnul Bodler să răspundă în numele comisiei la aceste întrebări. Oui, merci, monsieur le président. Effectivement, nous avons été... Mulțumesc, domnule președinte. Și noi am fost într-adevăr impresionați de numărul mare de amendamente înaintate de comisia dumneavoastră, comisia Agri, voi încerca să răspund la anumite puncte, începând cu reintroducerea categoriilor. E adevărat că în propunerea inițială a Comisiei noi uh, nu am propus să reintroducem ceea ce exista în textul precedent. Însă, înțelegem că acest lucru nu face decât să lămurească lucrurile și în propunerile ce au fost făcute, suntem, suntem de părere că acestea, într-adevăr, clarifică textul. Nu ne opunem reintroducerii uh, acestor categorii ale alimentelor noi. Un al doilea aspect pe care mulți dintre dumneavoastră l-au evocat e referitor la clonare. Da, știți, Comisia a făcut o propunere în paralel, pentru că dezbaterea pe tema clonării e o dezbatere dificilă, o dezbatere grea. Și în acest text referitor la alimentele noi nu aveam o trimitere. Însă, poziția noastră este următoarea. Situația de status quo pentru alimentele care provin din animale clonate, deci carne, lapte, trebuie să fie menținută și de aceea, în așteptarea momentului în care Parlamentul și Consiliul vor adopta acest nou text referitor la clonare, vom menține acest status quo. De aceea suntem favorabili amendamentului 92, așa cum a fost el propus, și anume să revenim la poziția noastră precedentă, și anume că alimentele care provin din animale clonate trebuie să fie considerate ca și alimente noi și deci supuse unui întreg proces de evaluare științifică și de autorizare. Acum, în ceea ce privește nanomaterialele. Știți că definiția există astăzi deja în textul informații la adresa consumatorului referitor la informații 1169 din bară 2011 și că noi am propus printr-un act delegat o modificare a vechii definiții acest act delegat a fost uh, refuzat de Parlamentul precedent, în mandatul precedent, și iată că acum suntem în măsură să vă prezentăm, oricum foarte rapid, uh, un nou text referitor la acest act delegat, care include ceea ce ceruse Parlamentul, și anume ca vechile substanțe care se vechile substanțe, vechile aditive care sunt deja pe piață să fie cuprinse și ele în, acest, în această propunere, uh, în această propunere de identificare și de etichetare. Ceea ce noi nu ne dorim, tocmai din motive de siguranță juridică, nu ne dorim să avem două definiții în două texte diferite. O definiție referitor la etichetare și o definiție referitor la alimente noi, cu un proces de modificare, tot prin procedură de acte delegate pentru ambele texte, pentru că noi, de fapt, ne temem de o situație în care, dacă avem două texte, două posibilități de modificare cu experți din partea statelor membre, cu o intervenție a Parlamentului, deci ne e teamă că la final ne vom regăsi cu două definiții divergente. De aceea suntem de părere că ar fi bine să avem o singură definiție, în principiu în textul referitor la etichetare, dar care să țină seama și de aspectele legate de evaluarea siguranței alimentare, așa cum facem de altfel și în cazul alimentelor noi. Acum, evident, apare și problema pragurilor pragurilor acelea, dacă alegem 50% sau 10%. Domnul Poci are dreptate când spune că astăzi este imposibil să detectezi 10% nanomateriale într-un ingredient și cu siguranță că mm, poate lucrurile se vor schimba pe viitor, însă astăzi cu tehnologia pe care o avem, 10% e un prag insuficient. Noi am prevăzut în text că pe măsură ce, ce știința va înregistra progrese, acest nivel stabilit acum la 50% va fi progresiv scăzut la 40%, la 20%, la 10%. Eu cred că asta e dorința tuturor, tuturor cel puțin cei de aici din sală, Parlament, Consiliu și Comisie, și anume să ajungem la un prag scăzut. Dar astăzi nu ne putem permite acest lucru, pentru că e imposibil de controlat fie pentru uzinele care procesează aceste alimente în Uniunea Europeană, fie în momentul în care aceste produse sunt importate în Uniunea Europeană, deocamdată este imposibil să le testăm cu un prag de 10%. Deci, asta în ceea ce privește nanomateriale. Noi vrem să apărăm oarecare coerență Uh, atât pentru etichetare, tocmai pentru a informa pe consumator, dar și pentru evaluarea în materie de riscuri de siguranță alimentară în uh, ceea ce privește alimentele noi în așa fel încât nu numai ca noile alimente, dar și cele care există încă de 1997, să existe o singură definiție care să se regăsească în textul referitor la etichetare. Și, evident, dumneavoastră veți avea posibilitatea să uh, vă exprimați pe marginea acestei definiții. Apoi, un alt aspect care a fost subliniat – o trimitere la principiul de precauție sau la impactul pe care îl pot avea alimentele noi asupra mediului înconjurător. Există o serie întreagă de texte legislative care sunt deja în vigoare în aceste două sectoare, fie în ceea ce privește protecția mediului, fie în ceea ce privește utilizarea principiului de precauție și, în mod clar, aceste texte, in extenso, se aplică și evaluării noilor alimente. Iar în momentul în care Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară va studia aceste aplicații pentru alimente noi, dacă ESA nu dispune de toate informațiile științifice uh, necesare pentru a demonstra că acestea nu sunt uh, dăunătoare, atunci principiul de precauție este stabilit în legea generală alimentară. Și dacă sunt dubii sau îndoieli în ceea ce privește uh, siguranța acestor alimente, atunci este clar că mm, Comisia nu va autoriza, în virtutea acestui principiu de precauție, nu va autoriza acele alimente. Acum, în ceea ce privește transparența. Propunerea pe care dumneavoastră ați făcut-o este să putem informa statele membre, cei care înaintează aplicații, cu un ghid îndrumător pentru a le explica exact ce înseamnă, ce înțelegem noi prin aceste alimente noi. Suntem de acord cu această propunere. Într-adevăr, va exista niște, vor exista niște linii directoare ce vor fi redactate în cooperare cu EFSA, Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară, tocmai pentru a permite întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, să interpreteze corect aceste texte. Însă, este foarte clar că aceste linii directoare nu pot să modifice legislația ci doar o pot explica, o pot uh, lămuri. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit de asemenea și la actele delegate sau la actele de punere în aplicare. Știu că e un punct de neînțelegere între Parlament și Consiliu și Comisie. Actele delegate sau actele de punere în aplicare nu au drept scop să modifice legislația de bază, în niciun caz. Juriștii comisiei sunt extrem de vigilenți asupra acestui punct. Juriștii dumneavoastră, de asemenea, cei al Parlamentului. Și deci este foarte clar că printr-un act delegat sau printr-un act de punere în aplicare este imposibil să modifici textul de bază. Asta nu se poate. Nu facem acest lucru. În schimb, suntem de părere că trebuie să avem oarecare flexibilitate la îndemână, mai ales în ceea ce privește listele alimentelor noi care sunt adoptate, mai ales în ceea ce privește tranziția pe care o facem între textul precedent, textul legislativ precedent și viitorul text pe care îl veți adopta dumneavoastră. Și în acest sens, avem nevoie de această flexibilitate oferită de actele de punere în aplicare, tocmai pentru a evita ca sistemul să fie dintr-o dată paralizat. Doamna Polson a spus, trebuie ca procedurile să fie simplificate pentru a permite întreprinderilor să își îndeplinească rolul ce le revine în materie de inovație, pentru a le permite acestora să nu fie blocate de reguli administrative prea greoaie. Și de altfel acesta este și mesajul noului nostru, noului nostru președinte, domnul Juncker. Problema aceasta a inovării este o problemă importantă, mai ales în materie de alimentație unde știm foarte clar că uneori există anumite uh, temeri, anumite frici uh, în ceea ce privește anumite alimente, lucru care există mai puțin în materie de medicamente sau în materie de produse industriale. Însă, prin evaluarea științifică desfășurată de EFSA, noi suntem de părere că punem toate șansele de partea noastră tocmai pentru a putea lansa pe piață produse care să fie sănătoase. Și e clar că pentru întreprinderile noastre e nevoie de proceduri extrem de rapide pentru a putea autoriza aceste, uh, lansarea acestor produse alimentare pe piață. Iată, domnule președinte, care erau răspunsurile pe care vreau noi să vi le împărtășim și în încheiere aș dori să spun că suntem într-adevăr gata să colaborăm cu domnul raportor, domnul Nicholson și cu raportorii din umbră, tocmai pentru ca împreună cu toții, împreună cu Consiliul, să ajungem la un text aliment, pe tema alimentelor noi, care să fie un text excelent și care să poată fi adoptat cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc și acum domnul Nicholson pentru concluzii finale. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile care sunt foarte utile pentru mine. Cred că dezbaterea a fost foarte bună și am mai lămurit câteva chestiuni. Mai sunt, evident, și lucruri care trebuie încă rezolvate în viitor și mai sunt și lucruri care ne divizează, dar uh, cu siguranță ne vom da toată silința în următoarele săptămâni să uh, risipim și acele nelămuriri. Îmi cer scuze pentru aceste intervenții atât de sumare, dar trebuie să mă grăbesc în Comisia Agri unde am o altă intervenție. Mulțumesc. Ok, before... Mulțumesc și înainte de a închide de închiderea dezbaterii, Vă reamintesc că votul în comisie va avea loc într-o reuniune extraordinară pe data de 24 noiembrie. Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de, noastră de zi, care este Convenția cu privire la comerțul internațional cu specii um, uh, amenințate de faună și floră sălbatică. Uh, voi începe prin a da cuvântul mai întâi comisiei, spune președintele, după care vom da ascultare și poziției raportoarei noastre. Thank you, Mr. President. Good morning. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună dimineața tuturor și mulțumim, uh, doamne Ayuso, pentru raport ne bucurăm și că Parlamentul s-a alăturat uh, instituțiilor care uh, au subscris la Convenția cu privire la uh, comerțul internațional cu specii amenințate. La data intrării în vigoare a Convenției, doar unele state, doar statele puteau să adere la, aceste, eh, la acest tratat. Acum există mai nou și posibilitatea unor organizații regionale, pe care se numără tehnic și Uniunea Europeană, să adere. O amendare a acestei convenții a intrat în vigoare eh, în 2013 și acum ne bucurăm să vedem că și Parlamentul European, uh, respectiv Uniunea Europeană, uh, aderă la aceste modificări. Noi avem competențe și politici foarte uh, concrete în acest domeniu și cred că aderarea la această convenție nu este altceva decât uh, corectarea unei anomalii din trecut. În plus, uh, în cadrul CITE se poate uh, crește vizibilitatea Uniunii Europene în ce privește protejarea speciilor amenințate sau pe cale de extinție. Într-un context mai larg, Uh, pot să vă spun că um, aderarea uh, aceasta la CITES apare într-un, într moment foarte important uh, în care CITES se angajează pentru reglementarea și restricționarea comerțului cu cherestea Uh, exote, din specii vegetale exotice, dar uh, și într-o fază în care uh, există o campanie puternică de combatere a comerțului ilicit cu filde și alte produse din, de la animale sălbatice pe cale de extinție. Așadar, trebuie să facem acești pași foarte importanți înainte pentru a combate amenințarea în continuare a unor specii uh, animale și vegetale peste tot în lume. Mulțumesc și dau cuvântul acum doamnei Pilar Ayuso, raportarea noastră. Președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru această explicație. Nu prea mai sunt multe de adăugat față de cele spuse. Comisia a explicat foarte bine. De fapt, este vorba de aprobarea unui amendament în așa fel încât Uniunea Europeană să nu mai fie doar un simplu observator în cadrul CITES, ci să fie parte a Convenției CITES. Singura problemă cu care ne-am confruntat, pentru că am fost cu toții de acord asupra acestui lucru, uh, a fost întrebarea dacă statele membre își vor continua să-și mențină statutul pe care îl aveau până în prezent. Din propunerea Comisiei în acest amendament, uh, reiese că în există două articole care reprezintă temeiul juridic, 207 și 197, deci unul referitor la politica comercială comună și eu cred că e o propunere corectă de temei juridic. În principiu nu văd niciun fel de problemă. Eu aș spune că speciile care sunt amenințate, cea mai mare problemă reprezintă comerțul cu aceste produse. De aceea, articolul 207 ca și bază juridică pentru uh, aspectele de politică comercială, în acest sens este un articol fundamental. Și în propunerea Consiliului s-a utilizat doar un temei juridic referitor la mediul înconjurător. Însă poziția mea și poziția grupului nostru politic este că noi trebuie să avem aceste două articole, deci un dublu temei juridic, așa cum propune Comisia. Deci, în principiu, nu vor exista amendamente, va fi doar un vot de aprobare sau de respingere și sper că acest text va putea fi adoptat. For the, uh, Group. Mulțumesc și acum în în numele grupului socialiștilor și democraților, eh, doamna colega noastră Muirano. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi și eu foarte succintă. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă, mulțumesc și comisie pentru prezentare și noi suntem de acord, aș spune chiar că în fine poate adera și Uniunea Europeană la această convenție. Suntem uh, de acord și cu opinia Comisiei Juridice în ceea ce privește dublul uh, temei uh, juridic. Așadar, ne dorim ca această convenție să poată fi adoptată și în Parlament. Mulțumesc din partea ECR, colegul nostru Demis Smecker. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc Comisiei în numele grupului nostru politic și de asemenea să mulțumesc și doamnei raportor. Convenția cu privire la comerțul internațional cu specii uh, pe cur- în curs de dispariție este într-adevăr datează de 43 de ani, de fapt, dar se referă la numai anumite specii. Uh, Vorbim acum despre aderarea Uniunii Europene la această convenție, pentru că până acum a avut doar calitatea de observator. Permiteți-mi să evoc însă și contextul mai larg în Uniunea Europeană. Convenția CITES a fost transpusă prin intermediul regulamentului 38 per 97 și nu există în momentul de față uh, acte de punere în aplicare sau acte delegate în acest sens. Eu sper însă ca discuțiile să poată fi continuate. Revenind însă la ordinea de zi, doamna Iuzo este raportor și susține aderarea la CITES. Rolul Uniunii Europene ar fi potențat astfel și sperăm că va fi posibil și pentru alte convenții internaționale. Există o împărțire clară a responsabilităților între statele membre și Uniunea Europeană, iar aderarea Uniunii Europene la CITES nu afectează această repartizare a competențelor sau uh, modul în care se ajunge la o poziție comună. Doamna raportor a și prezentat acest lucru foarte clar în explicațiile sale. Singurul uh, punct mai dificil se referă la temel juridic. Comisia juridică a optat pentru propunerea comisiei, cea care se bazează pe un temei juridic dublu, uh, opinie pe care o putem susține și noi. Mulțumesc. Acum din, part, din partea grupului ALDE, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei Ayuso pentru munca depusă și, desigur, și Comisiei Europene pentru faptul că a făcut această propunere. Este un uh, pas mai mult decât necesar de a vorbi cu un singur glas în cadrul CITES ca Uniunea Europeană. Atunci când am participat la o conferință a părților în 2010, am văzut că statele membre negociau mai mult între ele decât cu restul lumii. Și datorită acestui uh, lucru, nu am reușit să avem niciun fel de influență la această reuniune, citez. Și a fost un lucru extrem de frustrant. Am încercat să includem și speciile marine în um, conferința părților din 2010 a CITES, însă nu am reușit acest lucru pentru că Uniunea Europeană nu vorbea cu un singur glas. Iată deci un pas uh, extrem de necesar. Totuși există o temere și anume faptul că Comisia Europeană va putea să vorbească și să voteze numele celor 28 de state membre decât atunci când este afectat achiul comunitar. Altfel, cele 28 de state membre vor uh, vota și se vor reprezenta separat. Nu putem uh, schimba acest lucru, însă cred că prezența uh, Comisiei la această conferință a părților poate asigura un uh, consens astfel încât vocile statelor membre să nu fie dispersate. De aceea solicit uh, Comisiei și în special domnului uh, comisar să își asume acest rol. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului FDD, uh, colegul nostru Arfronte. Mulțumesc, domnule președinte! Nu sunt multe de adăugat. Vreau doar să spun că și grupul FDD privește favorabil această aderare a Uniunii Europene la Convenția CITES. Comisia de la Washington reprezintă una dintre cele mai vechi organizații care uh, se ocupă de protejarea mediului, a împlinit 30 uh, de ani și este și una dintre cele mai eficiente, dat fiind faptul că și 128 de state au uh, adoptat această convenție, printre care, mm, evident, și toate statele membre. Pentru noi este important ca Uniunea Europeană să nu mai fie doar un observator pasiv, ci să poată vorbi, veni cu o voce unitară care să reprezinte toate statele membre, ceea ce să fie un plus pentru protecția faunei și florei la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă au fost întrebări pentru comisie și nu știu dacă dorește și comisia să reacționeze. Da, foarte succint aș dori să mulțumesc deputaților care au pledat pentru această aderare. Domnul Gebrandi s-a referit la un incident nefericit uh, care viza tonul și când nu am reușit să vorbim la unison în această privință, dar în orice caz am luat notă de solicitarea ca domnul comisar să participe la următoarea conferință a părților. Mulțumesc. Thank you and... Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul, votul în Comisia ENV va avea loc în această după-amiază, deci 5 noiembrie, iar votul în plenară va avea loc în decembrie. Astfel putem uh, încheia acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la următorul, care se referă la un schimb de opinii cu domnul Franz Fischler, președintele Comisiei, Comitetului de Coordonare a Programului Științific uh, al Uniunii Europene pentru Expo 2015. După cum știți, Expo 2015 este o expoziție universală care va avea loc între 1 mai și 31 octombrie 2015 la Milano. Va găzdui 160 de participanți, inclusiv Uniunea Europeană și statele sale membre. Se așteaptă ca o, un număr mare de actori interesați să participe și de asemenea se așteaptă circa 20 de milioane de vizitatori. Tema acestei uh, expoziții universale este uh, hrănirea planetei. Și din acest motiv l-am invitat pe președintele acestui comitet de coordonare în rândul nostru pentru a ne explica această tematică importantă și sperăm că Uniunea Europeană va avea o participare de succes la această expoziție importantă. Și am să-i acord imediat cuvântul domnului Fischler pentru a face o introducere. Mulțumesc, domnule președinte! Bună dimineața tuturor! Stimați deputați, doamnelor și domnilor! În exact 177 de zile, Expo Milano 2015 își va deschide porțile. Va oferi Europei ocazia unică de a se concentra asupra uneia din uh, provocările cele mai mari ale viitorului nostru comun și anume cum să asigurăm o hrană sigură, nutritivă și suficientă pentru întreaga omenire. Și asta într-o manieră durabilă. Vorbesc în calitate de președinte acestui comitet de coordonare, așa cum am fost și prezentat, comitet care a fost lansat în luna martie împreună cu Parlamentul European și care uh, este compus din 11 experți la nivel înalt din Europa, dar și din întreaga lume, care își propune să vină cu câteva linii directoare pentru această expoziție din 2015. Obiectivul nostru este de a avea o contribuție la uh, moștenirea care va rămâne în urma acestei expoziții pentru a avea o contribuție semnificativă la siguranța alimentară. 107 de țări și numeroase organizații internaționale, inclusiv Agenția ONU, vor participa la această expoziție universală și este în interesul Uniunii Europene să folosească această platformă pentru a, a se poziționa ca actor cheie în această dezbatere cu privire la siguranța alimentară la nivel global. Tema principală, hrănirea planetei, energie pentru viață, se află la intersecția mai multor politici europene, începând de la agricultură, la pescuit, siguranță alimentară, cercetare, inovare. Uniunea Europeană trebuie să profite de această ocazie unică și să vină cu o contribuție durabilă la această dezbatere globală cu privire la siguranța alimentară și sustenabilitate. Prin urmare, va fi extrem de important să dăm dovadă nu doar de uh, excelență în ceea ce privește sectorul alimentar din Uniunea Europeană și, și a demonstra că avem un rol de pionier în cercetare, și să arătăm și că putem colabora cu toți actorii uh, implicați și să uh, solicităm și întregii comunități științifice internaționale să se implice în acest dialog. Un lucru a devenit clar de la bun început. Cercetarea și inovarea sunt elemente esențiale pentru a face față acestei provocări asupra sistemului global alimentar și pentru a putea hrăni o populație care cere cât mai multe proteine animale fără a epuiza resursele noastre în următoarea decadă. De asemenea, trebuie să abordăm și deficiențele care există pe lanțul de producție. Totuși, constrângerile datorită schimbărilor climatice, lipsei de apă și, până la urmă, lipsei terenului, suficiente, un număr suficient de terenuri, reprezintă o provocare. Noi sperăm însă că Uniunea Europeană să poată uh, <clears throat> veni cu uh, o contribuție pentru ca terenurile să poată fi utilizate într-o manieră mai sustenabilă. Rolul Comitetului de coordonare este de a asigura că Uniunea Europeană va juca un rol proactiv în cadrul Expo 2015, să-și poată transmite opiniile și să contribuie la dezbaterea internațională. În ultimele luni, în Comitetul de Coordonare s-a elaborat un document de discuție în care se stabilesc viitoarele priorități pentru cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul alimentar. Acest document se concentrează în special pe identificarea celor sectoare în care cercetarea europeană poate veni cu o plus valoare. Va constitui baza discuțiilor cu factorii interesați și cu publicul. În cursul expoziției ne vom asigura că toate aspectele care vizează securitatea alimentară globală vor fi uh, discutate cu ocazia unor evenimente atractive și vor avea loc și schimburi uh, de bune practici sau de experiență. Astfel, vom putea să ne ducem contribuția la moștenirea care va rămâne în urma acestei uh, expoziții. Trebuie să abordăm aceste provocări globale și în acest sens Comitetul de coordonare a prevăzut că e nevoie de noi cunoștințe în următoarele șapte domenii. Îmbunătățirea sănătății publice prin nutriție, cum putem uh, mânca mai uh, sănătos, să reducem deșeurile, lanțul alimentar să devină mai eficient, apoi în al treilea rând să majorăm uh, calitatea alimentară și să gestionăm alimentele într-un sistem din ce în ce mai globalizat să sporim echitatea sistemului alimentar și să gestionăm terenurile pentru toate serviciile de ecosistem și pentru o dezvoltare rurală sustenabilă și, nu în ultimul rând, sporirea uh, produselor, producției agricole într-un mod uh, durabil. Multe dintre aceste aspecte se află deja în discuție. o abordare multisectorială este de dorit și în acest sens Uniunea Europeană poate avea un rol deosebit de important pentru că poate avea o intervenție la nivel transversal între aceste dimensiuni, tocmai pentru a da dovadă de leadership la nivel internațional, pentru a încuraja inovația, pentru transmiterea în practică acestor rezultate ale inovației și pentru a diversifica abordările. Dar asta s-ar putea să nu fie suficient pentru a face față unui sistem atât de complex. De asemenea, trebuie să ne gândim și la impactul alegerilor pe care le vom face în materie de uh, alimente. De aceea este deosebit de important să promovăm o înțelegere cât mai bună a întregului lanț alimentar și să promovăm respectul față de alimente prin educație, prin învățământ, prin comunicare, în așa fel încât oamenii să înțeleagă cât mai bine care este impactul global al unor alegeri individuale, în așa fel încât oamenii să-și poată modifica comportamentele alimentare în consecință. Doamnelor și domnilor, hrănirea planetei este o chestiune foarte complexă, foarte vastă și trebuie să studiem aceste aspecte și să vedem care vor fi consecințele. Noi, ca și Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că facem tot ceea ce ne stă în putință în următoarele șase luni care au mai rămas până la expoziția universală, în momentul în care ochii întregii lumi vor fi ațintiți asupra noastră, în așa fel încât, odată ce expoziția începe, să putem să facem o o, um, să aducem o plusvaloare în domeniul acesta al siguranței alimentare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare și acum putem uh, să dăm cuvântul colegilor pentru întrebări și comentarii. Și începem cu doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului Fischler pentru această prezentare. Adevărată plăcere să vă văd aici în Parlamentul nostru, în rândul, uh, în cadrul comisiei noastre. Pe mine m-a încântat să aud că expoziția de la Milano va cuprinde și o ședință referitoare la cercetarea și inovarea agroalimentară eu am lucrat 20 de ani în cercetare și inovare, de aceea, din punctul meu de vedere, e foarte bine că ați evocat acest lucru. Dumneavoastră ați vorbit Vreau să vă spun că noi uh, ați, ați evocat ideea unui document, un document care cuprinde mai multe puncte, șapte puncte. Cele șapte puncte sună bine pe hârtie. Acum, singurul lucru care lipsește este poate siguranța alimentară. Eu îmi imaginez că siguranța alimentară este uh, uh, ce înțelegem noi prin asta aici în Europa și anume că alimentele trebuie să fie sănătoase. Și aș fi vrut, dacă se poate, să adăugați faptul că siguranța alimentară nu este doar pentru Uniunea Europeană, ci este și pentru țările terțe și nu numai siguranță, ci și suficiență alimentară. Deci aceste alimente să fie uh, uh disponibile și ceea ce noi ne dorim prin, prin inovare, prin cercetare, este să facem în așa fel încât aceste alimente să fie disponibile pentru toată lumea, indiferent că acestea sunt Uh, bine produse, bine gestionate, că avem grijă de terenurile agricole și așa mai departe. Mie mi se pare că este foarte important, iar comitetul dumneavoastră de coordonare pe care îl conduceți este foarte, are un rol foarte important și vă urez mult succes în așa fel încât toate aceste idei frumoase să se transpună în uh, proiecte concrete. Și aș fi vrut să știu pentru că nu ne-a spus nimic în acest sens, aș vrea să știu dacă aveți și o finanțare pentru eventuale proiecte, care sunt resursele, dacă acestea vin de la bugetul european sau dacă vin de la statele membre, cum anume. Poate puteți concretiza aceste aspecte, pentru că e foarte important după aceste, uh, uh, această listă frumoasă de puncte deosebit de interesante, am fi vrut să știm și cum anume, prin ce fel de proiecte concret uh, vom putea și încuraja toate aceste idei și cum anume le vom finanța. Foarte bine și acum dăm cuvântul domnului Fischler, care înainte lucra la comisie, ca să poată răspunde la această întrebare. Mulțumesc pentru această întrebare. E clar că uh, avem anumite idei în ceea ce privește felul în care vom finanța toate aceste proiecte, însă vom mai avea încă o întâlnire în luna decembrie și atunci documentul va fi aprobat. Și odată ce acesta va fi aprobat, vă va fi transmis imediat, imediat către Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește chestiunea finanțării mai concret, aici poate am putea avea oarecare dificultate în ce privește formularea, pentru că din uh, limba mea maternă nu există diferențiere, așa cum avem în limba engleză, siguranța alimentară și uh, siguranța alimentelor nu e neapărat același lucru. Și în mod specific, la punctul 3 din documentul nostru, se menționează siguranța alimentară, care este unul dintre principiile și prioritățile noastre. Și noi vom oferi asistență în domeniul cercetării, tocmai pentru ca să înregistrăm progrese în acest sens. Cum putem avea o hrană sănătoasă? Și Uh, o altă întrebare se referă la volum, la cantitate. Cum putem să ne asigurăm că alimentele sunt suficiente ca și volum? pentru că noi vorbim de, uh, și de o dimensiune globală a siguranței alimentare. Și există o definiție disponibilă care explică foarte clar ce înseamnă siguranța alimentară și care este diferența cu siguranța alimentelor. Și toate aceste elemente sunt integrate. Apoi, în ceea ce privește finanțarea și felul în care vom finanța cercetarea și inovarea, Uniunea Europeană a pus la dispoziție un anumit buget pentru pavilionul european în această expoziție de la Milano. Și, mai mult decât atât, s-a hotărât ca în acest pavilion să avem o, o serie întreagă de evenimente care să se desfășoare pe durata lunilor uh, în care această expoziție de la Milano va fi deschisă. Aceasta era o idee de bază și de aceea tocmai s-a și stabilit comitetul acesta de coordonare pentru că ne doream ca toate aceste evenimente și programe să nu se încheie odată ce se încheie expoziția la finalul lunii octombrie, ci să existe și un fel de follow-up, de monitorizare și că această, acest follow-up să se concentreze pe cercetare, cercetare care să fie finanțată. Uh, și evident că această cercetare uh, va fi finanțată așa cum se face de obicei în momentul în care vorbim de programe de finanțare a cercetării și inovării în Uniunea Europeană, programul Orizont 2020. Acum, știu că există anumite sume în bugetul Orizont 2020 pentru acest tip de cercetare în domeniul alimentelor. Și cei care sunt interesați și vor să înainteze astfel de proiecte de cercetare trebuie să se intereseze și să vadă exact care, exact care este partea din uh, buget ce le-ar putea fi consacrată. Mulțumesc! Thank you. And now, una domanda adesso la... Mulțumesc! O întrebare pe care o voi formula eu acum. Constat că agențiile internaționale vorbesc de un necesar alimentar care de astăzi până în 2050 va spori cu 70%. Avem așadar nevoie ca pământul să producă mai mult și va trebui să combinăm o productivitate mai mare cu un caracter durabil al producției. Și pe de altă parte, sigur, e nevoie să reducem, așa cum uh, se stabilește și în liniile dumneavoastră directoare printre cele șapte priorități, să reducem așadar uh, aruncarea alimentelor, risipa alimentară, în special în țările dezvoltate. Pentru că Aici, în țările dezvoltate, există o risipă pe finalul lanțului de aprovizionare, deci aproape de consumator, care nu reușește care nu reușesc să identifice care până la urmă sunt nevoile lor și în final ajung să arunce alimentele dar există de asemenea pierderi și la începutul lanțului alimentar, în special în țările subdezvoltate, unde lipsa uh, posibilităților de refrigerare duc la multe pierderi. Deci va trebui să ne concentrăm asupra acestei tematici a risipei alimentare, care în Parlament uh, s-a discutat deja în mod amplu. dar uh, care va trebui aprofundată în continuare și în această legislatură, pentru că reprezintă unul din elementele care vor putea garanta caracterul durabil al activităților agricole? Aceasta este prima întrebare. În al doilea rând, Comitetul de Coordonare va aborda și chestiunea utilizării produselor agricole în mod judicios? dat fiind faptul că se constrânge atât uh, terenul disponibil, dar și uh, asta și datorită faptului că multe produse agricole sunt folosite acum pentru producția de energie în loc să fie folosite pentru producția de alimente. Iată deci că în condițiile unui necesar sporit de hrană pe viitor este o temă care merită dezbătută. Dacă îmi permiteți de data asta vă răspund în limba mea maternă. Domnule președinte, ca observație preliminară la răspunsul meu, vă spun că acest comitet de coordonare nu are sarcina Uh, misiunea de a elabora o nouă politică agrară comună sau politică agrară globală. Nu, este un steering committee care uh, se ocupă de programe de cercetare. Pe de altă parte, uh, sunt dispus să reflectez la argumentele pe care le-ați prezentat. În legătură cu argumentul uh, Uh, conform căreia la mijlocul secolului vom avea un necesar mai mare cu 70%, trebuie să ținem mai întâi cont de uh, declarația uh, domnului Ban Ki-moon, secretarul general al ONU, care consideră că până la 2030 vom avea nevoie cu, de alimente cu 50% mai multe. Este o uh, este o cifră și mai alarmată. Noi acum avem cele mai mari rate al creșterii populației globale, care rată se va mai domoli în următoarele decenii. Deci cea mai mare provocare ne așteaptă în următorii 20 de ani și nu în următorii 50 de ani. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. În plus, este clar că doar o mică parte a acestui necesar crescut uh, poate fi uh, realizat pe suprafețe mai mari sau pe suprafețe agricole uh, adiționale incluse, ce vor fi incluse doar de acum încolo în circuitul agricol. Restul trebuie să obținut prin creșterea recoltelor. Și atunci ajungem la nevoia de inovare științifică aici dacă privim înapoi, în ultimii 20 de ani am reușit să dubl, du, dublăm uh, cantitatea de produse agricole realizate în ultimii 20 de ani. Numai că această dublare, această uh, creștere a producției uh, agroalimentare s-a făcut pe uh, seama și uh, cu încărcarea mediului. Deci trebuie uh, pentru surplusul pe care îl avem uh, în vedere acum, trebuie să reușim să evităm greșelile trecutului, să le corectăm și să facem mai ecologică, mai prietenoasă cu mediul, mediul agricultura noastră. Al doilea argument cu privire la risipă. Cred că este un argument foarte pertinent. Știm că în medie în statele industrializate circa 30% din alimentele disponibile sunt aruncate. Devin pur și simplu deșeuri. Dar știm că în același timp un mare procentaj din alimentele realizate, produse în țările în curs de dezvoltare, uh, se strică, uh, putrezește din cauza uh, lipsei infrastructurii de depozitare, de procesare de acolo. Deci, pe de o parte, avem uh, uh, și în țările industrializate și în, uh, în celelalte țări un uh, potențial foarte mare de economisire. Și în, în cele din urmă, acest, această competiție între alimente uh, cu uh, produse agricole cu produse uh, cu destinație de alimente și respectiv cu utilizare non-alimentară, aici în, în Uniunea Europeană trebuie să fie foarte clar că decizia privind utilizarea produselor agricole trebuie să fie este o decizie politică. Deci pentru noi însă este foarte clar uh, că aceste produse agricole nu uh, trebuie să fie folosite preponderent ca alimente. Da? Există produse accesorii sau uh, ce pot fi folosite pentru producerea de biomasă, pentru arderea, combustia în vederea generării energiei termice, pentru diferite alte procese chimice. Dar cred că producerea de energie din biomasă trebuie să se concentreze în primul rând pe deșeuri. Și trebuie să învățăm aici foarte mult din gospodărirea pădurilor, pentru că există în acest sector principii foarte clare. Eh, adică eh, fiecare, eh, la fiecare nivel, un principiu care folosește cascada valorică a diferitelor produse realizate în, în industria prelucrare a lemnului, există o utilizare care, o exploatare care produce cea mai mare valoare adăugată. Deci, pentru a nu dăuna agriculturii, Uh, trebuie să vedem care este valoarea adăugată maximă pentru fiecare produs. Adică, pentru produse, pentru uh, produse uh, de mare calitate, sigur că putem să ne gândim și la înlocuirea unor elemente petrochimice prin elemente realizate din biomasă, dar în rest trebuie să existe prioritate pentru utilizarea alimentară. Si, grație. Eu... Ehm, da, mulțumesc. Eu aș dori să formulez o întrebare. Figurează în cadrul acestui program științific și o aprofundare a ceea ce ar putea însemna agricultura la kilometrul zero și tot uh, complexul de idei legate de acest lucru. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră pe această temă. Also ich äh, habe nicht ganz verstanden, was Îmi cer scuze, nu, nu înțeleg care este intenția la baza întrebării dumneavoastră cu acești 0 kilometri, dar bănesc că vă referiți la acel ghiozdan CO2, cum se numește azi. Adică ă, nu poate fi, nu putem fi indiferenți la faptul că unele alimente sunt transportate în jurul globului înainte să ajungă la consumator. Deci este o temă care trebuie să ne preocupe, dar eh, și această chestiune este una de ordin politic. Deci trebuie să fim precauți aici. De ce? Pentru că haideți să luăm de pildă eh, producția de roșii. Producția de roșii eh, permite producerea de roșii Uh, aici în Belgia, deci aproape de consumator, dar dacă pentru această producție ai nevoie de uh, iluminare și de uh, sere încălzite, atunci poate că impactul de mediu totuși este mai mare decât dacă aceste uh, pătlăgele roșii ar fi produse în Africa și apoi transportate în, uh, către Belgia. Deci, aici uh, trebuie să avem o abordare și o viziune globală pentru a nu ajunge la concluzii greșite. Now we have uh, another question from, uh... Mai avem o întrebare din partea doamnei Latoia, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Fischer. Eu reprezint aici o Comisia DEVE, cea pentru dezvoltare și uh, cooperare pentru dezvoltare. Și întrebarea mea vine legată de mai mult de acel tip de activitate pe care îl desfășurăm noi. Și vă întreb, domnule Fischer, dacă ar fi posibil să integrăm în uh, domeniul de lucru acestei, uh, acestui comitet uh, și temele care se referă la obiectivele mileniului. Eu mă gândesc că Expo 2015 trebuie să prezinte și astfel de teme care să țină de coerența politicilor europene cu restul lumii. Deci reducerea sărăciei și a foametei în lume și tematica uh, um, acapărării terenurilor. Pentru că este o tematică reală și altfel cum am putea vorbi de alimente, pentru că pe aceste terenuri se joacă interese majore. Și de aceea cred că într-un comitet de coordonare de acest nivel ar trebui să uh, intre și o discuție pe această temă. Mulțumesc! Well, first of all, um, as you know, bine, înainte de toate, după cum știți, în, până în 2015 ar trebui să înjumătățim numărul de persoane cărora le este foame. Și dacă ne uităm la acest scop, uh, putem spune că acesta va fi realizat. Dar, plecând de la discuțiile care au loc în curs uh, pentru perioada de după uh, 2015 și durabilitatea acestor rezultate, atunci ideea este că o monitorizare a acestui scop să uh, fie, de fapt, să se concretizeze printr-o eradicare a foamei. Și aici e clar că e vorba de o provocare și e clar că acest lucru trebuie să fie preluat în programele noastre, pentru că e un element fundamental pentru viitorul întregii omeniri, în al doilea rând. Aspectele legate de schimbările climatice, de asemenea, reprezintă un domeniu țintă, un domeniu uh, căruia Comitetul nostru de Coordonare acordă deosebită atenție și este foarte clar că Consecințele acestor modificări climatice sunt diferite în funcție de latitudini peste tot în lume, în jurul globului. Și atunci este clar că e absolut necesar să ținem seama de toate aceste diferențe, să le abordăm în mod corect. Și în acest sens pot să vă spun că Europa nu e poate în poziția cea mai confortabilă, pentru că, după cum bine știți, în jurul globului există diferite modificări ce intervin și e foarte greu. Există aceste modificări, sunt interconectate. Există fluxuri, sunt uh, fluxuri maritime care vin spre Brazilia până în sudul Asiei, apoi merg din sud în nord și așa mai departe. Și toate aceste modificări trebuie să poată fi preluate și oglindite și în programele de cercetare. Dar, per total, schimbările climatice reprezintă unul dintre aspectele fundamentale. În ceea ce privește acapararea terenurilor agricole, Acum, e clar că dacă vă uitați la ultimul raport care a fost publicat de către entitățile Națiunilor Unite, agențiile Națiunilor Unite responsabile pe acest subiect, e clar că există o lipsă de date la acest nivel. S-ar părea, repet, s-ar părea că această acaparare a terenurilor nu e chiar așa de importantă așa cum părea să fie în trecut pentru a avea produse agricole pe acele terenuri spre exemplu pentru China, e pur și simplu o investiție în terenuri, pentru că există factorul speculativ, ideea fiind că valoarea terenului respectiv a crește pe viitor și atunci e foarte atrăgător pentru investitori să cumpere acele terenuri. În acest sens, cred eu că există oarecare îmbunătățire a situației. Cel puțin așa reiese din datele disponibile. Și în final, după părerea mea, nu poți decât să reglementezi acest fenomen. Și pentru asta e clar că trebuie să existe un acord la nivel internațional, un regulament la nivel internațional, pentru că uh, altfel se va face o reglementare doar așa, țară cu țară. Și poate că ar fi bine să avem un fel de sistem de înregistrare a investițiilor în terenuri. Pentru că odată ce astfel, un astfel de registru apare, atunci întreaga piață a terenurilor disponibile devine mai transparentă și transparența, din nou, după cum spuneam încă de la bun început, este unul din elementele cheie. Bun, și iată, probabil, o ultimă întrebare din sală. Da. Da, o observație și o întrebare. În ceea ce privește așa numitul kilometru zero, sunt de acord că trebuie să existe o poziție globală, doar că pentru noi este foarte important ca cu ocazia acestei expoziții să valorificăm aceste produse locale. Pentru că astfel vom putea stimula uh, Uh, și producția uh, locală, să susținem astfel și producătorii noștri. Și știm cât uh, de um, importante sunt aceste elemente și de asemenea și consumul în funcție de anotimpul în care se produc, care vine cu un plus de durabilitate. Eu fac parte și din Comisia pentru Pescuit și am vorbit mult aici de caracterul durabil al agriculturii, dar v-aș întreba dacă sunt prevăzute și uh, discuții care uh, vizează consumul uh, durabil de pește, care, sigur, uh, peștele poate fi foarte sănătos, dar uh, maniera în care se prezintă acest consum. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Din câte știu eu, producția de alimente, e bine, pot să spun că putem învăța multe din ceea ce se face în Italia și că aceste produse locale, regionale, felul în care acestea sunt promovate, e clar că asta va fi tema principală a pavilionului italian în expoziția de la Milano. Și în acest sens, Italia va demonstra nu numai cât de importante sunt aceste produse regionale, locale, și în același timp va demonstra și avantajele pe care le presupun acestea, legătura care există între contextul geografic și calitatea acestor produse. Și în ultimii ani, Italia a luptat foarte mult pentru protecția acestor alimente locale, produse regionale, protecția denumirilor de origine, de origine controlată și așa mai departe. Și cred că, din nou, aici nu va exista neapărat cercetare nouă în domeniu. Pur și simplu e o promovare uh, a unor uh, alimente și asta se poate face. Putem să vedem cum anume putem susține și mai bine aceste produse, da. Iar în ceea ce privește pescuitul, da, pot să vă asigur că ecosistemul marin și acvacultură, de asemenea, vor face parte din programele pe care le, vor, uh, le va analiza Comitetul de Coordonare. Și toată lumea știe cât de delicat este ecosistemul marin. Însă ceea ce se știe mai puțin este care sunt consecințele schimbărilor climatice asupra ecosistemului marin. Și poate că vor exista consecințe majore pe care nici măcar nu le bănuim noi acum. Dar, în a, deci, în acest sens, aș fi de părere că e nevoie de cercetare suplimentară, de o, noi metodologii de cercetare pentru a vedea cum putem observa felul în care se dezvoltă stocurile noastre de pește. Ah, uh, uh, Domnul Birkinson mi-a atras atenția asupra unui alt aspect. Există oarecare cercetare care se desfășoară și este desfășurată chiar de centru Comun de Cercetare. Și anume, în momentul în care se utilizează metode genetice de identificare a originii alimentelor. Și putem spune, da, uitați, dacă eticheta este corect redactată în funcție de conținutul testat și dacă uh, într-adevăr provine din regiunea diferită, așa cum scrie pe etichetă. Deci, în acest sens, e clar că vom avea o cale și mai bună de a identifica originea produselor respective și de a identifica și pe cei care abuzează de sistem. Ok, I think that we have... Mulțumesc. Cred că nu mai sunt alte întrebări din partea colegilor noștri, așa că dorim să mulțumim domnului Fischler pentru munca sa deosebit de utilă pe care a realizat-o până în prezent și pe care o va face în continuare pentru pregătirea următoarei expoziții universale de la Milano. Vă mulțumesc și iată că acum facem o mică pauză. We invite here... Și acum avem onoarea să invităm în mijlocul nostru pe doamna director regional al OMS, care va fi alături de noi aici pentru discutarea următorului punct de pe ordinea de zi. ringraziamo per uh, aver... Uh, Vă mulțumim pentru faptul că a acceptat invitația noastră. Doamna director Suzana Iacob din partea Organizației Mondiale a Sănătății și am inclus, evident, acest nou punct pe ordinea de zi care reprezintă un schimb de opinii cu Organizația Mondială a Sănătății cu privire la epidemia de Ebola. Trebuie să spun că în uh, Uniunea Europeană, cetățenii europeni urmăresc cu mare atenție ceea ce se întâmplă în Africa de Vest. Asta nu doar uh, din cauza cifrelor uh, care au fost vehiculate, cu privire la care, sigur, doamna director ne va oferi o actualizare, dar și datorită faptului că un virus atât de periculos ar putea, pe viitor, să aibă un impact asupra sănătății cetățenilor europeni și aici. OMS a spus în repetate rânduri că trebuie izolată această boală, dar nu uh, și uh, țara respectivă. Pentru că prin izolarea acestei boli, prin eforturi ale tuturor, pot fi reduse efectele pe termen mediu și din Africa de Vest și, evident, și riscul ca această epidemie să se răspândească și la nivel mondial. În ultimele luni am asistat și la cazuri izolate de, persina, de personal medical, uh, voluntari uh, care s-au implicat în combaterea acestei boli și care au fost uh, repatriați în anumite state după ce au contractat această boală. Știm că pentru toți cei care acționează voluntar în uh, Africa de vest, repatrierea în condițiile contractării bolii uh, este un aspect uh, dificil în privința căruia s-ar putea face mai multe. Eu vă voi da cuvântul și vă invit să ne prezentați tot ceea ce considerați dumneavoastră că Europa trebuie și poate să facă pentru a combate această boală în Africa de Vest și, în special, pentru a se putea organiza în așa fel încât, uh, dacă vor apărea îmbolnăviri și pe continentul nostru, ceea ce nu ne dorim, uh, să putem face față și să evităm efecte negative. cu acestea fiind spuse, vă dau cuvântul. Mr. Chairman, members of the committee. Domnule președinte, onorați membri ai comisiei, doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitația primită de a participa la sesiunea, la o reuniunea comisiei MV. Este prima mea mea vizită în acest Parlament European care s-a reconstituit în această vară. Folosesc acest de prilej pentru a vă uh, ura uh, succes în munca dumneavoastră uh, foarte, de mare responsabilitate. Vă vom uh, fi alături ori de câte ori da- ne o veți solicita. În ce privește Ebola, aș vrea să vă arăt că uh, facem, trebuie să facem față unei provocări extraordinare în a răspunde în mod eficace la uh, această epidemie uh, într-un timp foarte scurt. Cu toate că există semne care ne indică că în uh, Liberia, de pildă, există un ușor declin al uh, epidemiei datorită măsurilor luate de noi, trebuie să fim uh, precauți. Uh, această epidemie a izbucnit foarte brusc și ne-a luat prin surpriză. În continuare considerăm că această epidemie este, poate fi combătută în următoarele 6-9 luni. Cunoaștem boala încă din anii 70 și întotdeauna această boală a rupt în diferite comunități mici rurale din Africa. În cele mai multe cazuri, aceste focare chiar au fost trecute cu vederea, nici n-au fost observate. Acest uh, focar actual, uh, însă, aici uh, este diferit pentru că boala a erupt într-o zonă frontalieră cu populație de densitate foarte mare și asta a condus la o răspândire foarte mare și rapidă a virusului. Niciuna din țările afectate nu a avut posibilitatea și ă, mijloacele de a combate în mod eficace această epidemie. În același timp, țările au fost marcate în ultimele ani de războaie civile, sărăcie și de aceea sănătatea publică și infrastructura de sănătate, ă, serviciile de bază ă, în domeniul sănătății au fost extrem de modeste. Nu toate veștile sunt însă vești rele. Deci există, posibil să întreru- există posibilitatea să întrerupem transmiterea Ebola printr-un, printr-o reacție robustă în Senegal și în Nigeria, a fost posibilă întreruperea, transmiterea uh, cazurilor de Ebola și aceste două țări s-au declarat Ebola free, adică libere de Ebola pe 17 respectiv 20 octombrie. Știm ce trebuie făcut și avem un mecanism global uh, prin reglementarea internațională în domeniul sănătății. În ce privește accesul de vaccinuri și tratament pentru Ebola, există unele măsuri de bază în domeniul sănătății. Mai întâi, diagnosticul precoce prin uh, monitorizare activă, uh, apoi izolarea indivizilor infectați uh, și monitorizarea Uh, contactilor acestor persoane infectate pentru a întrerupe transmiterea. În același timp, uh, trebuie să oferim un tratament uman și în cazul decesului să oferim toate serviciile, inclusiv cele funerare care sunt necesare. Știți că uh, a fost declarată de către secretarul general al OMS această Uh, epidemie o uh, urgență de sănătate publică de talie internațională. De aceea au fost formulate recomandări pentru întreruperea transmiterii bolii și pentru luarea unor măsuri de întrerupere și localizare a răspândirii, care între timp este internațională. Foarte pe scurt, vă spun care sunt recomandările temporare care deocamdată sunt valabile pentru toate statele membre ale OMS. OMS mai întâi nu recomandă niciun fel de uh, interdicție de călătorie sau interdicții blocaje comerciale. Însă, statele trebuie să fie pregătite să detecteze, să investigheze și să gestioneze cazele de Ebola. Uh, un screening la uh, ieșirea din țară este recomandat și uh, trebuie ca toate măsurile să fie implementate în tocmai. O evaluare, o evaluare interimară a fost deja efectuată în colaborare cu Comisia Europeană și alta este în curs de desfășurare. O primă evaluare are, a dat rezultate foarte pozitive. Cu toate că comitetul nostru nu uh, recomand uh, anularea unor mari uh, reuniuni și uh, manifestări cu mare număr de participanți, trebuie ca pentru toate aceste manifestări mecanismele de evacuare să fie foarte bine pregătite. Datorită caracterului unic al acestei epidemii, Eh, Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite a eh, eh, stabilit prima misiune de urgență, de reacție de urgență din istoria sa și în timp ce OMS continuă să Uh, fie lider pe uh, elementele de securitate public, uh, de sănătate publică, Națiunile Unite vor coordona efortul pe latura logistică și de securitate generală. Iată să vedem care sunt reacțiile noastre de până acum. Activarea regulamentului internațional de reacție la o urgență în domeniul sănătății publice um, a fost uh, o reacție uh, care a venit foarte repede și într-un, s-a realizat un plan cuprinzător de 90 de zile pentru combaterea și stoparea epidemiei. Au fost uh, activate capacități pentru izolarea cel puțin 70% din cazurile Ebola și pentru asigurarea unor servicii funerare sigure pentru aceia care vor fi decedat de Ebola înainte de 1 decembrie 20, 2014. Aceste, aceste planuri de 90 respectiv de 6 de zile sunt foarte importante pentru contenționarea uh, epidemiei. De exemplu, uh, dintre cei 750 personal uh, OMS necesar, doar 155 de specialiști au putut fi mobilizați până acum. Există 15 unități de tratament pentru pacienții cu Ebola, ceea ce corespunde uh, uh, la mai puțin de o treime din obiectivul nostru. Calendarul Națiunilor Unite prevede circa un miliard de eh, dolari americani pentru finanțarea măsurilor din acest calendar. Am asigurat eh, jumătate din această eh, finanțare și alte resurse așadar sunt stringent necesare. Într-o primă fază, în jur de 260 de milioane. Tocmai de aceea, domnule președinte, pentru a rezuma nevoile noastre în perioada următoare, mai întâi uh, uh, centre de tratament, paturi de tratament uh, în aceste centre, resurse personale, în special echipe medicale și finanțare flexibilă a acestor măsuri. Dincolo de măsurile de sănătate publică, trebuie elaborate vaccinuri și tratamente cât se poate de repede. Un uh, este un exemplu clar de eh, boală care afectează cele mai sărace țări și cei mai săraci oameni. Eh, oameni în țări care nu există măsuri de precauție și de cercetare. Dacă eh, trebuie respectate și accelerate chiar toate măsurile anti-ebola care au fost Eh, stabilite până acum. Și pentru pregătirea pentru eventuală viitoare rupere a acestui bord trebuie să există mecanisme eficace care să permită elaborarea rapidă a unor vaccinuri și pentru această boală, dar și pentru alte boli pe care le numim boli ale sărăciei. Pentru Ebola există două uh, produse uh, uh, care ar putea, în, în studii preclinice, care ar putea deveni vaccinuri cele două vaccinuri sunt deja în fază de testare uh, pe subiecti umani uh, în uh, cadrul unor proceduri de urgență accelerate și coordonate de Națiunile Unite. Dacă totul merge bine, vom putea să începem folosirea vaccinurilor în ianuarie 2015. Alte produse sunt și ele avute în vedere pentru a reacționa la Ebola, cum ar fi produse uh, derivate din uh, sânge, hiperimunglobuline și anticorp, de pilde, dar și uh, medicamente și substanțe farmaceutice antivirale. Acum înapoi la problema pe care ați adus-o în discuție dumneavoastră, domnule președinte. Care este riscul pentru Europa? Pe scurt, aș, vrea, aș dori să mă aplec asupra acestui risc. Riscul pentru riscul uh, ca Europa, uh, Ebola să se răspândească în Europa este foarte mic. Cei care călătoresc în, uh, spre țările din vestul Africii au și ei un risc foarte scăzut de a fi infectați dacă respectă regulile de precauție de bază sigur că persoanele din țările cu Ebola pot călători în Uniunea Europeană, dar și în cazul acestora riscul de transmitere a mai departe a bolii către personalul uh, medical sau membrii ai familiei este foarte mic dacă se respectă standardele de igienă. Trebuie să înțelegem cum și ce este Ebola, cum se transmite și trebuie ca toată lumea să știe în cadrul activității de prevenție cum poate fi stopată transmiterea. autoritățile de sanitate publică trebuie să comunice in extenso și într-o manieră transparentă publicului toate aceste informații pentru ca publicul să fie bine informat și ca să poată participa uh, ca agenți activ în aceste uh, acțiuni de prevenție. De ce vă spun că riscul este scăzut? De ce? Pentru că Europa are un sistem de sănătate foarte solid, care este cea mai bună uh, garanție pentru uh, a ști că Ebola nu va erupe în Europa. Avem uh, servicii, publică, servicii de sănătate publică adecvate, dar în același timp trebuie să rămânem modești și trebuie să facem tot ce este necesar pentru a ne consolida sistemele sanitare și să învățăm din experiențele acumulate în cadrul acestei reacții rapide. În special, trebuie să putem uh, constitui capacități de reacție în cadrul regulamentului de reacție rapidă de sănătate publică globală. Începe, în ce privește uh, riscurile de transmitere, uh, e bine, cred că Trebuie să folosim acest prilej pentru campanii de informare și de intervenție în domeniul sănătății publice care să uh, ofere uh, o prevenție uh, eficace. De asemenea, uh, trebuie să împărtășim cele mai bune practici. Screeningul uh, la ieșire, exit screening, este uh, util, dar puțin specific, uh, nu în ultimul rând din cauza resurselor pe care le necesită. În ce privește siguranța uh, profesioniștilor din domeniul sănătății. Aceasta este esențială pentru a putea permite ca aceștia să intervină cu cea mai mare eficiență cu putință. Ei sunt cei mai, cei mai expuși Tocmai de aceea personalul trebuie să fie instruit și echipat corespunzător. În cazul expunerii individuale și infecției, membrii personalului medical și paramedical trebuie să primească toate tratamentele ce se impun și cel mai bun tratament cu putință. Acest lucru ne aduce la uh, sistemele de evacuare medicală și centrele medicale Eh, de tratare a Ebola la care lucrează și colaborează personal internațional. Vreau să folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor statelor membre europene care susțin activitățile noastre de evacuare a personalului medical infectat afectat din, eh, din Africa de Vest. Această activitate, acest suport va fi esențial și în viitor. Avem o abordare coordonată foarte bună între OMS și UE în ce privește acțiunile de evacuare medicală. De asemenea, aș vrea să evidențiez faptul că colaborarea între OMS, uh, ECDC și Comisia Europeană a fost o cooperare foarte eficientă până acum. Biroul nostru regional oferă sprijin statelor membre pentru uh, activități de pregătire și prevenție împotriva unor febre eh, eh, hemoragice, de cum este și Ebola, pentru că astăzi ar putea fi Ebola, dar mâine ar putea fi altă boală. Și cred că epidemia Ebola pentru multe regiuni, pentru multe state membre, poate fi Uh, folosită ca un fel de apel la trezire și la finalizarea tuturor măsurilor care nu au fost putin, luate până acum pentru punerea la punct a unor sisteme uh, de reacție rapidă. Nu în cele din urmă, trebuie să spun că odată ce vom fi uh, rezolvat erupția acestei boli în focarele din Africa de vest, vom putea contenționa boala. Pe asta trebuie să ne concentrăm și nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru. Sprijinul dumneavoastră, domnule președinte, și al Comisiei Envi, în ce privește conștientizarea pentru această uh, epidemie din Africa de Vest, efortul dumneavoastră este apreciat și necesar. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru informațiile foarte utile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Avem o listă foarte lungă de deputați care doresc să intervină și vom începe imediat. Și înainte de a le da cuvântul însă colegilor, vom uh, permite domnului John Ryan din partea Comisiei care este prezent, da? Aveți 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați uh, deputați. OMS, Comisia de asemenea încearcă să susțină eforturile internaționale conduse de OMS și statele membre care vizează uh, încheierea acestei epidemii. În același timp, Comisia trebuie să lucreze cu statele membre fel încât uh, Europa să fie bine pregătită să facă față unei posibile epidemii. Așa cum spune și Susana, uh, riscul de Ebola în Europa este scăzut, dar uh, și o singură îmbolnăvire, infectare, poate să pericliteze alți membri de familie și să pericliteze de asemenea încrederea publică. La bun început, Comisia a colaborat cu OMS și uh, Centrul European pentru Prevenția Bolilor și uh, asta și prin intermediul Comitetului pentru Securitate uh, în domeniul sănătății, care a fost creat anul trecut pentru a aborda amenințările la adresa sănătății la nivel internațional. Aici este vorba de notificări de alerte, o supraveghere mai bună, o evaluare a riscurilor și comunicarea acestora și informarea cetățenilor. Comisia dorește să sublinieze faptul că statele membre trebuie să consulte în cadrul acestui Comitet pentru Securitate în domeniul sanitar pentru a spori capacitatea uh, reacției noastre la astfel de amenințări. Acest comitet uh, de securitate s-a întâlnit de 20 de ori de la uh, momentul în care Ebola a fost declarată o urgență internațională. Rezultatele acestui comitet uh, sunt publicate în toate limbile. Am dat și comunitate publice, publice, de asemenea am oferit informații pentru aeroporturi și autorități publice pentru abordarea posibilelor infectări de Ebola în cursul zborurilor. De asemenea, s-a stabilit un uh, sistem de raportare pentru cazurile confirmate prin intermediul sistemului de reacție rapidă. Comitetul de la Stockholm a elaborat un sistem uh, rapid de răspuns și linii directoare în ceea ce privește evacuarea personalului medical infectat o posibilă apariție în statele membre a fost discutată și uh, la întâlnirea informală a ministrilor de sănătate care a avut loc la Milano pe 22 și 23 septembrie. Câteva țări ne-au informat că nu există acces uh, la facilități de tratament corespunzătoare pentru pacienții de Ebola și că există riscuri uh, în ceea ce privește biohazardele. De asemenea, noi am stabilit că trebuie stabilite astfel de standarde, astfel încât toate spitalele să fie în cunoștință de cauză. Ieri Comisia a susținut un workshop la care au participat experți în domeniul combaterii infecțiilor pentru a revizui măsurile care trebuie aplicate pentru răspândirea în continuare a virusului Ebola în cadrul sau în rândul personalului medical care a avut de a face cu persoane infectate. Următoarea reuniune va avea loc pe 13 noiembrie și va fi destinată altor tipuri de personal care pot avea contact cu persoane infectate cu Ebola, precum uh, personalul la bordul avion. Acum, în ceea ce privește evaluarea la ieșire, așa cum uh, spunea Susana Iacob, acest lucru se va face în țările afectate din Africa de Vest. Noi vom controla modul în care are loc acest screening acolo pentru a vedea dacă respectă recomandările OMS. Aceste contacte cu țările afectate sunt deosebit de importante pentru a menține contactul cu lucrătorii în domeniul sanitar. În ceea ce privește mesajele adresate publicului, biroul OMS și Comisia uh, va lansa în scurt timp uh, un uh, video adresat publicului cu privire la modalitățile în care te poți feri de Ebola. Comisia, de asemenea, a pus la punct un sistem propriu de evacuare medicală a acelor lucrători care contract afectează boala. Am avut săptămâna trecută un astfel de caz care a fost evacuat către Franța. Se pare că am fost întrerupt, dar permiteți-mi doar să închei. Am investigat și achiziția comună a contramăsurilor medicale, ceea ce înseamnă că statele membre achiziționează în comun vaccinuri și echipamente de protecție. colegul meu, uh, care este directorul uh, Agenției pentru Produse Farmaceutice, va vorbi despre această temă. Noi, uh, în momentul de față, încercăm să cartografiem tratamentele existente. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul domnului uh, Marx Sprenge, director al uh, Centrului pentru Controlul Bolilor în Europa. Mulțumesc! În primul rând, gândurile mele se adresează tuturor victimelor și familiilor lor și nu sunt sigur că cifrele pe care le-am văzut arată întregul impact. Mă tem că este o subestimare Există un mare interes din partea mass media vis-a-vis -vis de pacienți în diferite state membre UE suspectați de a avea Ebola. <clears throat> Până, acolo, până acum am avut 17 uh, astfel de cazuri, însă majoritatea acestora s-au dovedit a fi alarme false medicii din Uniunea Europeană sunt foarte conștienți de acest pericol în momentul de față. Dacă cineva a călătorit uh, și, se, și revine și are febră, este analizat în consecință. Însă, Trebuie totuși să ținem cont de faptul că doar 9 cazuri de Ebola au fost tratate până acum, dintre care 8 cazuri de repatriere și doar o infecție uh, care a avut loc în Europa. Și de aceea mesajul meu cheie adresat acestui comitet este că riscul uh, de a avea mai multe cazuri în Europa nu va dispărea până când nu vom pune capăt acestei epidemii în Africa de Vest și sunt de acord cu Comisia și cu OMS uh, că este nevoie de o susținere internațională pentru a îngrădi această epidemie. Centrul ECDC oferă susținere tehnică Comisiei și Comitetului pentru Securitate în domeniul medical, așa cum a explicat uh, antevorbitorul meu. Noi luăm măsuri la nivelul, la solicitarea acestui Comitet pentru Securitate și începând din luna august suntem în regim de urgență și avem uh, și personalul nostru lucrează 24 de ore din 24 în schimburi, ceea ce înseamnă că putem oferi linii directoare și alte orientări uh, așa cum ni se solicită de către acest uh, Comitet pentru Securitate. Două exemple. Mm, aproape toate cazurile tratate de Ebola în Uniunea Europeană sunt, uh, personale, uh, sunt persoane evacuate din Africa. Dacă însă se respectă toate procedurile existente, nu există riscul de a infecta pe altcineva. Desigur însă că nu e chiar așa ușor să faci acest lucru. Însă, pentru că e foarte greu să te îmbraci, să te dezbraci corect de echipamentul de protecție și dacă faci o mică greșeală, aceasta te poate afecta și am văzut acest lucru și la Dallas și la Madrid. Deci și de ce a elaborat un ghid detaliat cu privire la utilizarea echipamentului de protecție personală. Material care este disponibil pe internet și este un ghid interactiv. De asemenea, am emis orientări pentru statele membre în ceea ce privește cele mai bune practici pentru gestionarea acestor situații. Așa cum ați auzit din partea domnului Ryan, Comisia a creat o rețea pentru susținerea medicilor care trebuie să trateze pacienții de Ebola aici în Europa. De asemenea, uh, se pot face și schimb de informații cu privire la tratamentele experimentale. Și agențiile europene cu competențe de resort contribuie la această rețea. M-am întâlnit ieri cu colegi din Nigeria și i-am întrebat ce este important pentru ca voi să aveți succes pentru a stopa Ebola. Ei mi-au spus că e vorba de leadership, angajament și coordonare și cred că e valabil același lucru și în cazul Europei. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul domnului Guido Rați, director EMA. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, doamnelor și domnilor. Sunt foarte încântat să am această ocazie de a ilustra activitățile pe care Agenția Europeană pentru Medicamente le-a desfășurat, tocmai pentru a contribui la răspunsul global față de izbucnirea recentă a virusului Ebola. Evident, această izbucnire reprezintă o chestiune de urgență la nivel global și pentru asta e nevoie de o, un răspuns la nivel global cu de cooperare internațională. Înțeleg că acest lucru a fost foarte bine ilustrat de către cei trei oratori care au luat cuvântul înaintea mea. Și anume, pe termen scurt, noi ne bizuim pe controalele ce sunt efectuate pe sistemul de punere în carantină și pe sprijinul acordat la nivel medical. Și am înțeles că pe termen mijlociu și lung, dacă vrem într-adevăr să eradicăm această boală, cu siguranță va trebui să facem apel la vaccinare, la tratamente medicale. Și având în vedere rolul și experiența și expertiza pe care o are Agenția Europeană pentru Medicamente în acest sens, Organizația Mondială a Sănătății a făcut apel la noi pentru a-i ajuta și pentru a încerca să găsim tratamente eficiente și vaccinul pentru această boală. Deci, noi ceea ce ne dorim este să deschidem o cale cât mai rapidă pentru diagnosticare rapidă, evaluare rapidă și aprobare rapidă a acestor uh, medicamente. Ce am făcut până în prezent? Am început deja încă din luna august prin colectarea tuturor experților, găsirea tuturor celor mai buni experți din Europa și colectarea informațiilor pertinente. Și există diferite companii care acum lucrează pe găsirea unui vaccin împotriva Ebola și le încurajăm aceste companii să acopere cât mai mult din subiect, cât mai repede cu putință și în momentul în care au noi întrebări, noi instrumente, noi date pe care le pot transmite, să ni le transmită în așa fel încât să putem accelera acest proces pentru a avea rezultate cât mai bune și pentru a grăbi evaluarea întregului sistem. La nivel de reglementare există două instrumente care există. O, un, o procedură de consiliere științifică rapidă, accelerată și suntem încântați să putem spune că săptămâna trecută am avut primul certificat astfel emis pentru un vaccin împotriva Ebola și Și suntem încântați să constatăm că putem avansa atât de rapid. Apoi mai avem un alt instrument, și anume faptul că încercăm să reducem timpul necesar pentru înaintarea aplicației și obținerea certificatului sau aprobării, în așa fel încât să putem acționa cât mai rapid cu putință. Cu toate acestea, este foarte important să organizăm o cale practică pentru a obține cele mai bune informații, cele mai pertinente, dovezile necesare. Ne aflăm acum într-o situație de urgență și suntem gata să ne accelerăm eforturile, ceea ce înseamnă că dacă reușim acest lucru, vom fi în măsură să ne pregătim la eventualitatea neplăcută și nedorită a unei extindere a acestui fenomen în Europa. De asemenea, trebuie să menținem un simț înalt de răspundere. Toată lumea se așteaptă din partea noastră să fim în măsură să luăm uh, decizii bazate pe dovezi și va trebui să determinăm dacă medicamentele și vaccinurile găsite sunt uh, funcționale, dacă sunt operaționale, respectând criteriile de siguranță și de calitate. Evident, nu putem tolera o eventualitate a unui eșec, a unui risc. Până în prezent, putem observa că există declarații încurajatoare din partea celor care pun la punct aceste vaccinuri și suntem gata, suntem nerăbdători să primim aceste informații, aceste date, să le analizăm, să le testăm și să putem uh, acorda cât mai repede cu putință certificatele necesare pentru a lansa producția acestora. Deci noi suntem ferm angajați împreună cu eu și colegii mei pentru a colabora cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Comisia Europeană și cu toate instanțele care se ocupă de acest subiect, în așa fel încât să putem avansa. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum putem să dăm cuvântul colegilor noștri. Domnul Peter Lise mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor care au luat cuvântul până acum. A fost o sesiune foarte informativă până acum. Vreau să-i susțin pe toți aceia care au arătat că uh, problema principală se află în continuare în Africa de Vest și că nu trebuie să ne panicăm în ce privește situația actuală din Uniunea Europeană. Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Africa de Vest este o catastrofă umanitară, iar noi avem obligația să ajutăm pe cei de acolo cât se poate de repede și cât se poate de efectiv. Nu pentru că am putea altminteri să avem uh, să fim confruntați cu mai multe cazuri de boală, ci pentru că mai întâi uh, avem uh, a face cu o catastrofă reală și doi, nu putem să nu ne asumăm răspunderea pentru cei de acolo. Da? Ar fi cu totul absurd să izolăm Africa de vest și să izolăm problema acolo până când uh, se autocontenționează. Da, uh, nu, nu este posibil așa ceva. Plus, uh, ar fi un semnal foarte, foarte rău pe care l-am transmite și ar fi nu, nimic altceva decât o invitație pentru fundamentaliști să se grupeze, să se consolideze acolo și să se orienteze împotriva noastră. Tocmai de aceea, susțin uh, masiv uh, uh, OMSU și alte organizații în ce privește activitățile de evacuare medicală. Sigur, te poți întreba de ce trebuie să aducem pe acești oameni în țările noastre și în țara mea, în Germania, a fost un colaborator al OMS care a fost evacuat de acolo și a fost tratat în Germania. Și eu acum mai mulți ani am lucrat în astfel de locații, în situații de criză, da? Ehm, și trebuie să știi ce se întâmplă acolo, ehm, la ce sunt expuși ehm, oamenii. Ar fi trebuit să, în cazul meu, acum 15-20 de ani, să parcurg patru zile într-un camion, o distanță lungă până la primul spital. Deci, dacă putem ajuta, trebuie să ajutăm pe toți cei care sunt acolo și pe toți cei care intervin în numele nostru acolo pentru că există doar un singur caz de infectare în Uniunea Europeană, trebuie să ne limităm la declarații cât se poate de obiective, să nu fim panicați și eu pot să vă spun că toate țările membre sunt bine pregătite. În Spania uh, o asistentă medicală s-a infectat, de exemplu, dar cazul a fost izolat și contenționat și Iată, s-a intervenit uh, uh, corect și eficient. Și putem să uh, fim siguri că și în alte state membre am avea aceleași um, standarde. S-a vorbit și despre vaccinuri și despre terapii. Eu cred că nu trebuie să ne concentrăm momentan pe uh, această uh, chestiune. Deci, în ianuarie vom începe doar uh, testarea pe subiecti umani. Asta nu înseamnă că vom avea un vaccin disponibil da? Deci testarea pe subiect uman va începe în ianuarie 2015 și atunci ă, vă gândiți că trebuie să și fie produse aceste ă, vaccinuri, ă, trebuie selectate populațiile care vor fi vaccinate, nu ne ajută cu nimic să ne concentrăm pe această parte. Trebuie să ne concentrăm, în schimb, pe prevenție, pe măsuri de igienă, să consolidăm serviciile de sănătate publică, uh, Uh, pentru a, nu, uh, pentru a contenționa încă din fașa această răspândire a bolii. Până în 2016, uh, când vor fi prins toate aceste vaccinuri, se mai poate întâmpla foarte mult. Deci nu cred că trebuie să ne concentrăm acum pe vaccinuri și pe terapie, ci trebuie să ne concentrăm pe acele măsuri de sănătate publică ce pot avea efect imediat. Domnul Peter Grote. Da. Mulțumesc. Eh, domnule președinte. Salut și eu această discuție pentru că nici nu cred că am putea să supraprecem această eh, eh, temă. Trebuie de altfel să lămurim multe, multe din lucrurile care până acum au dus doar la panică. Da? Și eu am fost contactat de Direcția de Sănătate Publică din circumscripția mea pentru, pentru un uh, medic, uh, membru al personalului medical care s-a întors recent din Africa și toată direcția de sănătate publică a intrat în panică. Da? Trebuie să vedem când a erupt această boală, când am reacționat și trebuie să vedem uh, cum am reacționat până acum. Eu cred că a fost o intervenție exemplară și trebuie să-i felicităm în continuare pe aceia care merg acolo, care se uh, care se angajează, care se expun la boală atunci când intervin în Africa de Vest și nu trebuie să-i stigmatizăm în plus și să creăm panică în jurul revenirilor dintr-o intervenție sau alta. Acest lucru a fost de altfel uh, spus și de către domnul Sprenger și de către uh, persoana responsabilă de la OMS. Deci trebuie să ne revizuim uh, atitudinea și trebuie să reflectăm asupra elementelor pe care le mai putem îmbunătăți în reacția noastră. Eu cred că uh, au lipsit uh, lucruri de bază, au lipsit uh, prosoape, mănuși uh, uh de cauciuc, uh, mănuși sterile este incredibil să, să, când îți dai seama că astfel de amănunte, astfel de mărunțișuri pot înclina într-o direcție sau alta intervenția noastră. Și în ce privește personalul de îngrijire, domnul Sprenger a arătat foarte clar că un singur membru al personalului de îngrijire medicală s-a infectat în Europa. Știu, doamnelor și domnilor, că în multe spitale Eh, din Uniunea Europeană, în multe centre de îngrijire, există nevoia unei mai bune informări în legătură cu eh, riscurile existente. Da? <laughs> Dar, pe de altă parte, nu înțeleg de ce ne ia aproape un an de la eruperea acestei epidemii de Ebola să comunicăm aceste informații, pentru că este un deficit real de informare și de comunicare. Deci, încă o dată, mulțumesc tuturor acelora care intervin concret acolo, în Africa de Vest, dumneavoastră tuturor care de aici coordonați eforturile noastre concertate și uh, asta pentru că, asta pentru că Ebola până nu de mult a fost o criză trecută cu vederea cum au fost multe altele în Africa. Mulțumesc. Și acum uh, dăm cuvântul uh, domnului Gebrandi. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mrs. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului Iacob și celorlalți oratori care au intervenit pe acest subiect. Sper că nu este un exemplu uh, curent al felului în care reacționează Uniunea Europeană, să ai atât de mulți intervenienți și atât de multe persoane responsabile pe un singur subiect. M-aș referi la cele spuse de doamna Iacob, și anume că mare parte din luptă nu se desfășoară în Europa, împotriva Ebola nu se desfășoară în Europa. Și cred că suntem cu toții de acord. Experții ne spun că, având în vedere felul în care funcționează serviciile noastre medicale, de îngrijire medicală în Uniunea Europeană Ebola este destul de ușor de combătut. Adevărata luptă nu se desfășoară pe teritoriul Uniunii Europene, ci în Africa de Vest. Și atunci întrebarea mea către doamna Iacob este următoarea și aș ruga-o să nu fie prea diplomatică în felul său de a răspunde. Sunteți mulțumită de felul în care Uniunea Europeană, ca și entitate, tratează această criză, mai ales în față de Africa de Vest. Pentru că am auzit, da, francezii sunt foarte uh, activi pentru că în Ghana se vorbește uh, franceza, eh, englezii sunt activi pentru că în Sierra Leone se vorbește engleza și așa mai departe. Deci în Liberia există mai multe spitale care sunt aproape pentru că au, uh, unele de altele au fost construite rapid și finanțate de Germania, de Danemarca și așa mai departe. Dar se pare că lipsește o adevărată coordonare în sensul strict al cuvântului. Și mă miră faptul uh, că Adică e un lucru bine faptul că statele membre ajută, acordă ajutoare acestor țări pentru a lupta împotriva acestui flagel. Dar mă miră faptul că nu avem o prezență cu adevărat europeană. În teorie, da, avem sistemele care ne-ar permite o astfel de prezență. Avem o platformă de gestionare a crizei care ar putea să fie utilizată pentru un astfel de caz, dar care încă nu a fost utilizată. Dacă să ne uităm la câteva declarații destul de slabe făcute atât de către Consiliul de Afaceri externe și de către Consiliul European săptămâna trecută, atunci, sincer, nu sunt prea încrezător în faptul că statele membre, într-adevăr, sunt doritoare să permită o coordonare cu adevărat europeană pe acest subiect. Și atunci, întrebarea mea către doamna Iacob, faptul că noi nu avem o astfel de coordonare puternică pentru a aborda această criză în Africa de Vest, Oare pune cumva sub semnul întrebării, periclitează eficiența și eficacitatea modului în care comunitatea internațională abordează acest, această criză și ar putea să aibă și un impact negativ asupra abordării Organizației Mondiale a Sănătății pe această criză. Mulțumesc, care cuvântul, doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă Iacob și uh, Dumneavoastră sunteți acum uh, reprezentant uh, a OMS, înainte lucrați la OCDE și cunoșteați bine Parlamentul nostru. Mie mi se pare că nu auzim prea multe declarații din partea OMS, pentru că există un raport intern care spune că, de fapt, vor trebui șase luni până când ați reacționat. În uh, primul caz a avut loc în decembrie 2013. Copilul acela, tânărul care a contractat Ebola și care l-a diseminat părinții săi și alții, uh, alte persoane din uh, uh, jurul său și în luna martie de bați, spus că da, există o urgență la șase luni după ați declarat starea de urgență. Deci sunteți oarecum responsabil pentru faptul că nu a existat o alertă suficient de timpurie la nivel ă, internațional pentru a atrage semnalul de alarmă. Apoi, mi se pare incredibil faptul că nu se citează absolut deloc medicii fără frontiere. Ei au făcut o muncă extraordinară în aceste țări, ei sunt cei care au tras semnalul de alarmă la nivel internațional și nimeni nu-i menționează această asociație care sunt cei care au instaurat primii spitale de urgență, care au instaurat primii protocoale de diagnosticare. Așa că nu comunitatea internațională este cea care a reacționat mai întâi. Acum, toată lumea vorbește de tratamente și vaccinuri, dar când mă uit la un articol care datează deja din 2012 și oamenii de știință spuneau la, deja că uh, au existat deja 2200 de persoane care au decedat încă din 1997 până în prezent, pentru că, de fapt, laboratoarele farmaceutice spuneau că, păi, nu, nu avem suficiente profituri uh, pe această piață noi, în Europa, aveam inițiativa în materie de medicamente inovatoare, finanțată de Comisia Europeană și de o colaborare între Comisia Europeană și marile laboratoare farmaceutice. Pe acest raport eu am fost raportor din umbră și am spus că trebuie să încurajăm medicamentele inovatoare, dar nu numai pentru uh, Ebola, ci pentru paludism, pentru uh, o serie întreagă de alte boli. Domnul Barroso a spus că se vor acorda 24 de milioane pentru aceste fonduri pentru a încuraja cercetarea, dar, din nou, e vorba de ajutoare publice care, de fapt, sunt acordate laboratoarelor farmaceutice, în așa fel încât acestea să arunce un ochi asupra acestor probleme. Mi se pare incredibil. Ceea ce înseamnă că trebuie neapărat ca în cazul IMI, ca în cazul acestor inițiative să existe uh, ONG-uri care să poată și ele participa, fără de care vom avea medicamente pentru, doar pentru obezitate, colesterol și așa mai departe. Eu vreau să vă întreb, domnul Ghidoranzi și OMS, uh, Vreau să vă întreb, în ce condiții și cum anume se fac aceste, se desfășoară aceste studii clinice? Pentru că asta e o problemă. Studiile astea clinice se fac în Sierra Leone, se fac în Liberia, se fac în Guinea și cum? Pe baza cărei etici. Pentru că dacă obținem un vaccin, ar fi bine, dar s-ar putea să fie prea târziu, oricum trebuie făcut. Și trebuie să ne asigurăm că acest vaccin pentru că, de fapt, vom vaccina pe cine? Copii, femei însărcinate, deci trebuie să ne asigurăm că aceste, acest vaccin întrunește toate cerințele necesare de siguranță și că va fi eficient. Acum, în ceea ce privește starea de urgență, sincer, eu uh, am membri ai familiei mele care uh, vin din partea medicilor fără frontiere și care au sosit și care spun că de fapt e o situație care a scăpat de sub control. Noastră spuneți că nu e chiar așa de urgent, dar uh, această epidemie se dezvoltă în mod uh, incredibil și există între 10 până la 15.000 de persoane contaminate și doar avem 300-400 de locuri în spitale. Noaptea sunt scoase din spitale uh, corpurile celor care au decedat și a doua zi dimineața e coadă în fața spitalelor. Vă rog frumos, urgența este una îngrijorătoare și dumneavoastră aveți un discurs așa de funcționari. Uh, nu spuneți că trebuie să oprim această sursă de contaminare cu orice preț. Cu toții spuneți, păi da, știți, Europa, în Europa riscul e unul slab. Da, dar nu uitați, dacă îți vin 10-20 de persoane care uh, ajungă în Franța, condițiile o să devină dificil de gestionat. Și de aceea trebuie să punem accentul pe prevenirea în aceste țări. Și apoi, Statele Unite ale Americii, domnul Obama a reacționat și a spus, trimitem trei militari, foarte bine, pentru a instaura uh, spitale de urgență. Dar prea puține persoane în materie de resurse umane participă la formarea și pregătirea oamenilor pe teren, pentru că nu avem niciun fel de mobilizare în Europa pentru ca medicii, asistentele medicale să meargă acolo și să formeze oameni. De ce nu facem? Pentru că am putea. Eu aștept din partea Organizației Mondiale a Sănătății să avem un discurs mai puternic, mai angajat. Sunteți prea optimiți, ca și cum lucrurile se vor face așa, țop-țop din plop. Uh, uitați-vă la situația din Burkina Faso. Dacă situația ia amploare, având în vedere instabilitatea din Africa, e clar că vom fi într-o situație catastrofală. Și acum întrebarea este ce va face Organizația Mondială a Sănătății, ce va face Comisia Europeană pentru a garanta ajutorul alimentar necesar pentru personalul trimis acolo, pentru că uh, în unele țări chiar ne aflăm în situație de război. Și mie mi se pare că discursul dumneavoastră e pur și simplu mă uh, mă stresează, mă calcă pe nervi, pentru că nu vă dați seama de gravitatea situației și toți oamenii care din partea ONG-urilor au fost acolo și s-au întors sunt pur și simplu traumatizați. Având în vedere că v-au trebuit șase luni pentru a reacționa, poate că a venit momentul acum să aveți un discurs mai hotărât. Thank you. And now, uh... Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum domnul Ioaris de Abonță. Și v-aș ruga dacă se poate, să respectați timpul alocat, pentru că dacă nu, nu vom avea timp să intervenim cu toții. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Aș uh, fi de acord cu cele spuse de doamna Rivasi, pentru că, da, doamna Iacob a transmis anumite semnale pozitive, însă am discutat și eu cu ONG-uri, cu Medici Fără Frontiere și alte organizații care insistă asupra faptului că epidemia a scăpat de sub control. De asemenea, s-a menționat că dacă totul merge foarte bine, vom avea un vaccin pe undeva în 2015, însă Calendarul acesta nu coincide cu declarațiile făcute săptămâna trecută uh, de către GlaxoSmith, care spunea că uh, vaccinul oricum va ajunge prea târziu. Indiferent când ajunge, ajunge prea târziu. Acum nu știu dacă Uniunea Europeană este în măsură să ia măsurile necesare pentru a preveni aceste întârzieri, întârzieri care există deja și care oricum se vor acumula pe viitor. Uh, mai mult decât atât, promisiunile neîndeplinite și uh, în ceea ce privește fondurile alocate și faptul că nu avem o dezvoltare economică, nu numai a îngrijirilor medicale, ci și o dezvoltare economică per total a Africii din vest, au un impact indirect asupra acestei situații. Pentru că, pur și simplu, nu există posibilitatea de a trata caze, cazuri de malaria sau de paludism sau uh, uh complicații în momentul în care o femeie uh, dă naștere unui copil. Există o rată de mortalitate foarte, foarte ridicată malaria și uh, uh malnutriția fac ravagii. De aceea, cred eu că e nevoie de experți, e nevoie de uh, fonduri, însă e clar că fondurile acestea nu sunt suficiente pentru că trebuie pe termen scurt, mijlociu, să vedem cum vom putea ajuta aceste regiuni să se dezvolte economic aceast, doar această dezvoltare economică va fi eficientă. Uniunea Europeană este îngrijorată pentru uh, acele cazuri care ar putea să, aru- să ajungă eventual în Europa în loc să fie îngrijorată de situația de criză din Africa. Și mi s-a părut foarte interesant să vedem cum domnul Ryan a, vorba, a vorbit mult mai mult de eventualul impact pe care acest lucru ar putea avea asupra Europei decât să vorbească despre acțiunea cu adevărat eficientă de care e nevoie în Africa. Eu cred că atât Uniunea Europeană cât și ONU a reacționat foarte târziu și nu au fost la înălțimea așteptărilor și a răspunderilor lor. N-au ținut seama de dimensiunea de urgență, așa cum o subliniază Medicii Fără Frontiere și alte ONG-uri care sunt acolo, la fața locului. Grazie, adesso il colega Pedicini. Mulțumesc, care cuvântul acum colegul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit în această dezbatere i aș dori să revin la tema vaccinurilor, pentru că, așa cum am și spus uh, domnul director, ne-a vorbit de cinci vaccinuri care sunt în faza de experimentare, spunând că se face acest lucru prin intermediul unor protocale accelerate față de cele standard. Însă, Glaxo, acea firmă din industria farmaceutică care a primit misiunea să dezvolte acest vaccin rapid, spunea că în ianuarie 2015 vor fi disponibile peste 10.000 de doze datorită faptului că și autoritatea de resort din Statele Unite a acordat uh, autorizația pentru experimentarea asupra unor voluntari umani. Totuși, acum Glaxo revine și spune că se revine la un protocol tradițional, nu cel accelerat, pentru că e nevoie de teste noi în prima fază, în ceea ce privește toxicitatea vaccinului și teste noi în a doua fază pentru eficacitate și, uh, și pentru stabilirea dozei în faza a treia. Noi ne întrebăm ce s-a întâmplat și cât, putem, cât încredere putem avea în aceste mesaje pe care le primim, pentru că până nu de mult Ni se spunea că la începutul lui 2015 va fi gata un vaccin, iar acum șeful de program din partea Glaxo ne spune că din cauza acestor teste suplimentare necesare, vaccinul nu poate fi considerat un răspuns uh, valabil la epidemia care este în curs de desfășurare. Și vă întreb uh, așadar de ce se revine de la un protocol accelerat la unul standard, pe cine trebuie să credem și care este situația cu celelalte întreprinderi farmaceutice și cum se poate interveni în aceste circumstanțe dramatice. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Șilier Pieric. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aceste lucruri de ceva vreme și mulțumesc și pentru faptul că i-ați acordat cineva atenție. Am fost până acum în Comisia de Agricultură și mi se pare semnificativ numărul de colegi prezenți aici pentru a discuta această temă. În ceea ce privește posibilitatea de contaminare a acestei boli, mi se ați uh, spus că nu există un pericol iminent, însă dumneavoastră sunteți director pentru Europa care sunt contactele dumneavoastră cu colegii din uh, Africa, în Nigeria. Rezultatele au fost excelente și a avut loc și o coordonare foarte bună. Și încă o chestiune importantă. 500 milioane de euro ajutor umanitar. E nevoie însă și de personal care să intervină la fața locului. Cum putem asigura și așa ceva? Și încă ceva. Preluarea copiilor orfani. Cred că și acest lucru ar putea fi făcut prin intermediul unui program european. Pentru că fiecare stat, sigur, la nivel de mesaj, uh, punctează uh, acest lucru, dar cred că Uh, în acest context ar impune o atenție sporită asupra controlului la aeroporturi. Uh, Domnul Panior, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Iacob pentru intervenția sa și pentru activitatea depusă în calitate de director pentru Europa din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Știm că ea a fost director fondator al OCDE Uh, timp de multă vreme și a avut uh, mereu un dialog cu noi și a cultivat această dorință de excelență uh, în ceea ce privește lupta împotriva bolilor infecțioase la nivel internațional. Aș vrea să mă concentrez pe două aspecte. Primul punct. Eu am fost raportor referitor la decizia pe care am adoptat-o la începutul anului 2014 referitor la amenințările transfrontiere grave la nivel de sănătate. Și salut intervenția domnului John Ryan din partea Direcției Generale a Sănătății, care reprezintă Comisia Europeană. Pentru că e adevărat că a fost o muncă ce a durat timp de 2 ani de zile. Vă aduceți aminte că am avut un, o adevărată dezordine în Europa și în 2009 statele membre, în momentul în care a trebuit să luptăm împotriva pandemiei uh, gripei H1N1, am constatat că în Europa această dezorganizare a, duc la, a dus la inegalități între statele membre. Și iată că acum aș dori să mă adresez și noilor noștri colegi. Să știți că la uh, momentul în care s-a terminat această pandemie H1N1, ce am putut constata? Am constatat că Parlamentul European a hotărât să lanseze anumite inițiative împreună cu Comisia Europeană împotriva statelor membre uh, care să le mobilizeze pentru a interveni în mod eficient. Și iată că acum avem anumite condiții fitosanitare. Uh, există un comitet fitosanitar care se întrunește în mod repetat la Luxemburg și care a abordat de asemenea și chestiunea Ebola, pentru că acest virus uh, reprezintă adevărată amenințare. Noi la Comisia Envi și Securitatea Alimentară am avut o dezbatere în acest sens pe data de 3 septembrie. În două luni ce observăm că 10.067 de persoane în plus au fost uh, contaminate, 3.051 au decedat. Deci, vedem, cifrele sunt clare, așa cum spunea și noastră doamna director și așa cum uh, spuneau și directorul din partea Comisiei Europene, e clar că ne aflăm în prezența unui flagel. E vorba de un război pe care trebuie să-l purtăm. Și dacă ne uităm la ceea ce am realizat în mandatul precedent, aici, în Parlament, pentru a putea uh, um, duce în mod eficient această uh, luptă și pentru a lua decizii eficiente, bine, putem constata că roadele acestei munci parlamentare împotriva statelor membre, pentru că am avut și discuții trilaterale în 2011, am avut discuții cu statele membre care pur și simplu nici nu-și doreau o astfel de decizie. Și am reușit să schimbăm raportul de forțe și am reușit să obținem această decizie, astfel încât toate măsurile ce sunt luate acum sunt datorate acestei decizii. Și am un regret și mm, domnul John Ryan îl cunoaște. În ultimele săptămâni, în ultimele luni, au existat anumite decizii care au fost luate la nivel de state membre. Și, din păcate, nu s-a făcut nicio trimitere la acțiunea pe care o desfășurăm noi aici, la nivel european. Uh, s-a spus da, s-au luat decizii. Însă vreau să vă spun că deciziile pe care ele, statele membre, le-au luat, de fapt au prelungit deciziile pe care noi le-am luat la nivel european, la nivel de comitet fitosanitar, tocmai pentru a avea la scară europeană o coordonare pentru a proteja eficient sănătatea milioane de cetățeni europeni, pentru a avea un impact asupra acestui virus Ebola. Și cred că, cu ocazia acestei dezbateri, e momentul potrivit pentru a aminti cât de important este să avem o acțiune la nivel european. Pentru că știm că există foarte mulți oponenți și adversari ai construcției europene, ai proiectului european. Le putem demonstra astfel că uh, prin o acțiune comună putem proteja cetățenii. Apoi, un alt aspect, un alt aspect care este unul polemic, pentru că dumneavoastră ați spus în intervenția dumneavoastră, doamna Iacob, și a fost de altfel preluat și de alții intervenienți, ei bine, astăzi, în continuare, sunt state membre uh, europene care încă nu au înțeles foarte bine dimensiunea efortului financiar pe care trebuie să-l facem uh, în această criză. De aceea, în această dezbatere trebuie să, să cerem cu tărie o astfel de cooperare europeană, o implicare suplimentară la fața locului în Africa de Vest, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna director, e, e nevoie de finanțare dacă vrem să mergem până la capăt, să avem centre de uh, diagnosticare, de tratamente, e nevoie de un miliard, mai mult sau mai puțin, de dolari și deocamdată nu avem decât jumătate. Haideți să repetăm această cifră. Noi, ca și parlamentari europeni, uh, trebuie să repetăm aceste cifre, să le transmitem mai departe către parlamentele naționale, să le spunem, mergeți acolo, finanțați aceste măsuri, aceste nevoi, în așa fel încât să putem să punem capăt acestui flagel acolo, la fața locului, pentru că dacă nu facem nimic acolo, atunci e clar că vom continua să avem în continuare îngrijorări și temeri aici, pe continentul european. Now, Madame Dornano. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Dornano, foaia de drum transmisă Parlamentului European mi se pare incompletă pentru că nu, sunt, nu există măsuri concrete de luptă împotriva virusului. Și în acest sens, eu aș dori să știu dacă Organizația Mondială a Sănătății ține seama de un aspect esențial și anume uh, stăpânirea fluxurilor migratorii prin controle, controle nu numai în punctele de tranzit, ci și în punctele de frontieră, pentru a asigura o protecție a teritoriilor europene față de acest virus Ebola. Thank you very much. And now, Madame Cabezon Ruiz. Și acum, am Capezon Ruiz, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș începe prin a spune că mă bucur de conținutul uh, prezentării făcute de doamna, o, uh, de doamna directora la OMS. Pentru că, într-adevăr, comunitatea internațională, iată că, într o dată, este conștientă de pericol. Și e clar că s-a declarat o situație de urgență. Pe data de 27 octombrie, Consiliul a anotat o decizie pe care o putem considera ca și decisivă pentru a impulsiona lupta noastră la nivel internațional internațional împotriva virusului Ebola. Faptul că s-a lansat un plan global centrat pe 9 puncte este foarte important. Și în continuare totuși am o îndoială, o temere. Poate nu știu dacă s-au uh, tratat în mod corect aceste prime cazuri care au apărut, mai ales în țara mea, în Spania. Și aș vrea să vă întreb, dincolo de toate aceste progrese, vi se pare suficient ceea ce s-a făcut până în prezent, eforturile depuse de către Uniunea Europeană? Oare nu ar fi nevoie de eforturi suplimentare? Unii au spus că da, sunt eforturi importante, însă eu aș vrea să ne clarificați dacă implicarea europeană este suficientă sau e nevoie de eforturi suplimentare. Iar în ceea ce privește Spania, aș avea câteva întrebări mai, câteva întrebări mai concrete. Uh, am văzut uh, foaia de drum de protecție stabilită pentru uh, în atenția medicilor și asistenților instanțelor și felul în care trebuie să protocolul de reacție din partea cadrelor medicale. Acum aș vrea să știu dacă există un plan de urgență, dacă există proceduri care sunt clar prevăzute și dacă există, dincolo de, aceste, de această foaie de drum, și o coordonare. În al doilea rând, în momentul de față, autoritățile americane au uh, lucrat pentru a lansa uh, un proiect de trimitere a unor forțe militare care să aducă material medical și uh, tot ceea ce e nevoie în stare de urgență în zonele afectate pentru a putea diagnostica și trata persoanele afectate de Ebola. Și aș vrea să știu dacă cooperați cu uh, Statele Unite și dacă guvernul spaniol cooperează cu acestea, tocmai pentru a evita uh, infectări suplimentare și uh, complicații ulterioare. Pentru că este foarte important să să evităm o infectare accidentală, iar asta se poate face în momentul în care alertăm în mod suficient și conștientizăm opinia publică. Și această acțiune comună care ar putea fi realizată, aș vrea să știu dacă înturnește toate garanțiile de securitate. Și încă o, o întrebare referitor la vaccinul experimental, despre care am avut informații în ultima vreme. Faptul că acesta a fost adoptat, a, aprobat în uh, Lozan, în Elveția. Știți ceva mai multe despre el și se poate garanta o uh, uh emitere a acestuia în cantități mari? Mulțumesc și acum, doamna Suica. Mulțumesc. Mulțumesc președintelui Comisiei noastre pentru organizarea acestei dezbateri. Văd că suntem cu toții de acord că avem de face cu un dezastru umanitar. Riscul pentru Uniunea Europeană se spune că este minim. Cred că ar fi ipocrit însă să spunem că trebuie izolat focarul în Africa de Vest. Am auzit multe lucruri uh, care au fost spuse, că nu sunt suficiente fonduri, că lipsește personalul medical și, de asemenea, și formarea personalului medical este deficitară și că locuitorii nu sunt suficient de informați. Este vorbă, se vorbește de un miliard de dolari, uh, cifre exorbitante. Și în același timp uh, auzim că Comisia Europeană a alocat 24 de milioane de euro pentru cercetări medicale. Însă vorbim de acțiuni pe termen lung pentru găsirea unui vaccin. Mă interesează însă care sunt măsurile pe termen scurt care pot fi puse în aplicare imediat. În opinia mea, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de leadership și că nu se dorește izolarea virusului Ebola în țările din Africa de Vest. Și vreau să vă reamintesc că la audierea comisarului Stilianides, dânsul a subliniat că prima sa vizită oficială va fi în Africa de Vest. Și profit de ocazie pentru a-i reaminti că trebuie să facă această deplasare, pentru că uh, este important să eliminăm focarul de contaminare. Aceasta este abordarea justă. Trebuie să treci, depășim temerile noastre. Mulțumesc că are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe vis-a-vis -vis de ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a susține țările afectate. Și n-am să mai spun prea mult în această privință. Însă Totuși, te întreb cine merge voluntar în acele țări riscându-și sănătatea. Trebuie să ne întrebăm dacă eforturile noastre de până acum au fost suficiente și dacă Europa n-ar putea face mai multe. Aici sunt de acord cu ceilalți. În ceea ce privește uh, Comisia de Transport, cred că și pe partea de transporturi este uh, important să se beneficieze de suficiente informații, pasagerii să fie informați. Însă și noi am încercat să vedem uh, care este pericolul uh, pentru Europa. Este redus, uh, dar nu inexistent. Și de aceea important este să procedăm cu prudență, dar fără panică. Am vorbit cu medici germani pe aeroporturile din Germania și mi s-a spus că au existat a existat intenția de a face o verificare termică a pasagerilor care sosesc, însă s-a ajuns la concluzia că nu este opțiunea justă, însă doar febra nu este suficientă. Febra poate fi și oprită de către un pacient, de exemplu prin uh, luarea de aspirină și de aceea important este să existe în același timp și alte simptome, nu doar febră, ci și diaree sau vărsături, pentru că până la urmă această boală se transmite prin uh, fluide. Așadar, important este ca atunci când uh, apare cineva cu un potențial de infecție, să se ia toate măsurile necesare. Iată deci că în aeroporturi există deja o gestiune corespunzătoare, în opinia mea, iar în ceea ce privește navele, EMSA a fost uh, ieri prezentă în Comisia pentru Transporturi și ni s-a spus că uh, s-a creat o echipă de intervenție pentru a analiza ce nave vin din Africa. Uh, se monitoriza situația prin radar. Ulterior s-a ajuns la concluzia că nu e necesar pentru că în mare parte era vorba de uh, nave care transportau mărfuri doar. Și s-a ajuns așadar la concluzia că nu există un pericol crescut. Însă, totuși, cred că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult ca până acum în a furniza asistență la fața locului. Mulțumesc, domnul Balțu. Domnule președinte, mulțumesc frumos, mulțumesc și pentru informarea doamnei director, în care a răspuns și la cele două întrebări fundamentale pe care le-am adresat și comisiei. Ce se poate face pentru împiedicarea răspândirii bolii și respectiv ce se poate face pentru tratarea eficientă a bolii. Vreau să răspund și cu o întrebare. Ce poate face eh, ce pot face Națiunile Unite pentru a împiedica erupția unor astfel de focare de boală? Și eh, vă pun această întrebare nu doar eh, în calitatea pe care o aveți la OMS, auzim că aceste țări sunt țări sărace și că condițiile sociale au o importanță în uh, apariția acestor boli. Da? Asta înseamnă că asta înseamnă că um, uh, până la urmă aceste țări nu își pot reprezenta uh, singure um, interesele. În același timp, țările bogate, industrializate, se folosesc de resursele uh, imense ale acestor țări și le, și le exploatează la maxim. Asta în condițiile în care țările respective au câte un medic la 100 de mii de locuitori. Ce poate face Națiunile Unite pentru ca pe viitor și în aceste țări populația se poată bucura de servicii sanitare de bază, de spitale, uh, de alte servicii de bază. Eu cred că în, în următoarele decenii, pentru preîntâmpinarea unor epidemii, cum este Ebola, eh, Națiunile Unite eh, și Comunitatea Internațională trebuie să se angajeze pentru creșterea eh, nivelului de trai. Mulțumesc! Tack, herr ordförande. Tack också utskottet för att den... Doamna Guteland, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și um, Eh, Comisiei pentru faptul că a făcut posibil acest schimb de informații. Mulțumesc și doamnei Ioca pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Sigur că eh, există în continuare o lipsă de resurse, resurse financiare, resurse umane. Înțeleg toate lucrurile acestea. Dar, în același timp, trebuie să spun că există și domină la noi o frustrare foarte, foarte mare uh, atunci când constatăm că ajutorul un UE nu este uh, suficient. Noi cu toții trebuie să ajutăm, nu doar unii dintre noi. Și vreau să vă întreb, doamnă Iacob, ce se poate, ce se poate schimba în abordarea actuală? vorbeați despre contenționarea infecției, vorbeați de mai multe resurse. E bine, ce poate face Parlamentul European? Ce putem noi face aici pentru a uh, împiedica uh, răspândirea acestei infecții? Uh, colegii au arătat că pe lângă impactul pentru, pentru pe, ale acestei infecții, impactul direct, există și impact indirect și că, de fapt, există foarte multe alte categorii care suferă, cum ar fi femeile gravide, copiii mici. Eu, creu, eu cred că putem face, am putea face, dacă ne-ați da indicații, mai mult pentru a împiedica uh, apariția unor catastrofe colaterale. Vorbeați și despre disponibilitatea începând din ianuarie 2015 a unui vaccin, unei substanțe active. Dacă vedem însă cum a decurs această uh, epidemie până acum, cred că s-ar fi putut găsi mult mai repede o substanță activă de, pentru tratare, un vaccin și asta o știm nu doar de la Ebola, o știm și din alte crize din trecut. Poate ne descrieți ce anume faceți în mod exact și cum puteți să faceți să nu se uite aceste lucruri, ca să se păstrieze gradul de conștientizare al problemei peste tot acolo unde sunt factori de decizie. Mulțumesc. Domnul Pierga. Mulțumesc, domnule președinte, și Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul în numele ECR. Îi mulțumesc mai întâi doamnei Iaca pentru informație. Ce mi-a lipsit însă din eh, prezentarea sa sunt informații care le, ele, sunt legate de dinamica epidemiei. Pentru că fiecare epidemie începe într-un focar, are un punct culminant și se autocontenționează, respectiv dispare. Și aș vrea să știu din partea doamnei Iacob în ce fază a evoluției naturale a epidemiei suntem. suntem am ajuns la acest punct culminant, suntem încă pe panta ascendentă sau suntem pe cale de, sau această epidemie este pe cale de sfârșit. Reacțiile la această epidemie sunt foarte diverse. Reacții de panică, dar există și altele există chiar riscul de a subaprecia eh, această epidemie. Nu în ultimul rând, eh, epidemia de Ebola este folosită și exploatată și de către populiști. Și de aceea am o întrebare și la adresa reprezentantului Agenției uh, Europene a Medicamentului. Se continuă uh, cercetările pentru elaborarea unui vaccin? Cât de mare este capacitatea mutagenă a virusului actual? Adică în ce măsură uh, este oportună continuarea cercetărilor medicale? Și vreau să întreb dacă există Uh, o colaborare între EMA și uh, omologul său american FDA în ce privește elaborarea unui vaccin? Pentru că știu că epidemiile virale sunt dificile de uh, tratat, de contenționat. Deci vreau să știu, se continuă această cercetare deja începută? Și aș mai avea încă o întrebare suplimentară. în contextul reacțiilor de panică ce au apărut, vreau să întreb dacă se poate ajunge la aceeași greșeală care s-a comis și în cadrul gripei uh, porcine, pentru că, pentru că s-a creat, uh, s-au creat vaccinuri și substanțe active care în cele din urmă au uh, trebuit nimicite. Deci, încă o dată repet, ne, întrebările. Uh, ne aflăm deja în punctul culminant al epidemiei, respectiv am trecut deja de el și în al doilea rând uh, se continuă cercetările și dacă da, dacă există o cooperare cu partenerii americani. Grație. Mulțumesc. Se știe că răspândirea virusului este facilitată de anumiți factori, ca și despădurirea masivă Uh, duce la migrarea acelor uh, animale purtătoare de virus în apropierea așezărilor umane. Iată că vorbim și aici de exploatarea resurselor naturale. Dar mai e și alt aspect. Consumul de așa numite bushmeat, animalele care pot fi infectate care sunt la rândul lor animale carnivore care au uh, mâncat uh, animale infestate. Pentru a veni în uh, sprijinul celor infectați, cred că se pot folosi programe de informare pentru acele poturi de populație care sunt expuse la acest risc. V-ați gândit și la acest tip de prevenție? Mulțumesc. Și în ultimul rând, domnul Turmes. Mulțumesc vreau să reiterez cele spuse de colega mea de Rivazi. Avem nevoie de mai mult angajament, de mai multă acțiune din partea noastră. Aceia dintre noi care sunt în contact cu uh, cei de la Medicii Frontiere, de la alte organizații, ei cunosc adevărata urgență a uh, momentului. Vreau chiar să-l invit pe domnul președinte să, să-i solicit să invite colegi de la Medicii de frontier, Fără Frontiere. Poate ne raliem mai mulți dintre colegi să semnăm o solicitare scrisă în acest sens pentru a primi informații și mai pertinente. Uh, un jurnalist acum o săptămână mi-a pus următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă în decembrie sau în ianuarie, februarie, în martie, Uh, va apărea un val de uh, gripă. Uh, trăim într-o perioadă în care suntem inundați de informații, în care chiar informațiile pe internet se zice că se răspândesc în mod viral cum sunteți dumneavoastră pregătiți pentru o, o, o febră din asta a iernii, o gripă, Eh, cum suntem noi cu toții pregătiți să facem față acestei eh, posibile epidemii de gripă. Adică ce vreau să întreb, nu trebuie să, ne, eh, nu trebuie să pregătim și informații în mediile online pentru a răspunde la epidemii de genul celei cu care suntem confruntați, pentru că jumătate din informații se răspândesc, de fapt, prin internet. Da? Și cum, vreau să întreb, deci, uh, și mai succint, cum uh, reacționați uh, prin mediile online la aceste panici care erup în jurul epidemiilor. Τελευταίος, ελπίζω θα είμαι πολύ σύντομος. Εξάλλου λέει... Mulțumesc, domnule președinte, spune, domnule, spune domnul Gramaticakis. Cum scrie și în Biblie, cei din urmă voi fi, vor fi cei din tâi. De aceea sunt foarte fericit, domnule președinte, și vă felicit pentru faptul că am avut o sesiune informativă cuprinzătoare. Într-adevăr, ar fi foarte ar fi foarte bine să avem pe cineva de la MSF la noi, de la Medicii Fără Frontiere. Dar iată, avem pe cineva aici, în mijlocul nostru, de la Organizația Mondială a Sănătății și m-aș bucura dacă această persoană ar putea să-mi confirme că totul merge bine. Pentru asta însă a, ar trebui să fiu și convins că cele 28 de state membre sunt în măsură să trateze și să reacționeze corespunzător la o infecție cu acest virus. Numai că unele state membre suferă pe nedrept de pe una, urma unei crize în care uh, presiunea financiară a fost și este în continuare extrem de mare. N-am auzit însă până acum nimic despre faptul că această teribilă epidemie virală ar putea să declanșeze și să ducă, de fapt, la niște reacții uh, rasiale, la niște atitudini xenofobe uh, împotriva persoanelor originare din Africa. Tocmai de aceea trebuie să învățăm din această epidemie, să formulăm niște concluzii, să vedem de ce s-a reacționat atât de târziu, de ce nu există solidaritate cu țările sărace și cum ar trebui să acționăm pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Iacob pentru a răspunde, sigur nu e foarte eh, simplu să răspundă la eh, întrebările formulate de către colegi. So first of all, thank you very much uh, for the excellent issues raised. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările formulate. Eu susțin și temerile pe care le-ați uh, exprimat, pentru că sunt perfect justificate. Voi începe cu ultima manifestată. Dumneavoastră uh, vă referiți la 28 de țări europene. Eu trebuie să mă ocup de cele 53 de state din sfera mea de competență, inclusiv Uh, fostele state ex-sovietice. Și chiar dacă eu conduc activitatea OMS în regiunea Europa și avem sediul la Copenhaga, totuși avem personal prezent în vestul Africii, printre care și persoane care conduc operațiunile de stăvilire a epidemiei în uh, Guinea. Deci, practic, nu ne-am închis într-un turn de fildeș uh, la Copenhaga, ci avem date reale care ne parvin de pe teren. În Uniunea Europeană, cred că riscul răspândirii Ebola este unul scăzut și că țările europene sunt bine pregătite, dar trebuie să învățăm uh, din fiecare caz în parte, inclusiv din cel care s-a petrecut în Spania și să vedem ce anume se mai poate face în plus pentru că, așa cum am spus și în multe dintre intervențiile mele anterioare, pe mine mă preocupă în special faptul că atunci, că de îndată ce există programe de austeritate, acestea afectează cheltuielile pentru sănătate și dacă ne uităm acum doar la țările din Europa, cheltuim doar 3% din totalul cheltuielor pentru sănătate pe politici și acțiuni în domeniul sănătății publice, prevenție și la mai departe. Aici trebuie uh, schimbat ceva. Și cred că aici ne pot susține Parlamentul European și în special Comisia ENVI. Și anume să ne asigurăm că facem progrese în această privință și că facem mai multe în ceea ce privește prevenirea în domeniul sănătății. Și că vom uh, depăși deficiențele încă existente în uh, gradul de pregătire a sistemelor de sănătate în Europa pentru a răspunde unor astfel de provocări. Trebuie să ne asigurăm că avem toate capacitățile cheie prevăzute. Și încă n-am ajuns aici. Iată, domnule președinte, cred că este unul din aspectele de care trebuie să ținem cont. În ansamblu sunt uh, de acord așa cum ați spus și dumneavoastră, că trebuie controlată această epidemie la sursă în Africa de vest. Încă sunt probleme și de aceea va trebui în continuare să accelerăm eforturile internaționale și să ne asigurăm că toate uh, nevoile care sunt identificate la nivelul uh, foi uh, de parcurs uh, a OMS uh, sunt și satisfăcute. Avem 150 de persoane la fața locului din cele 750 naționale, dar avem nevoie și de mai mult personal național care să fi parcurs un program de formare. Este o criză umanitară și în plus și o urgență fără precedent nu doar OMS se ocupă de această criză, noi ne ocupăm doar de aspectele sanitare, dar întreaga Organizația Națiunilor Unite se ocupă de această criză. De asemenea, există și probleme uh, de diferențe culturale atunci când vorbim și de comunicare. Două lucruri sunt semnificative. Unul să izolăm uh, acești, um, aceste focare și să avem acțiuni de contracarare și să putem găsi tratamentul adecvat. Dar în acest sens avem nevoie de cooperarea comunităților afectate și de mai multă cooperare internațională. Mă bucur că doamna Rivazi a abordat chestiunea care apare des în mass media. Mulțumesc! dacă am avut un răspuns uh, întârziat din partea OMS și ONU? Răspunsul meu este nu. Noi am anunțat uh, uh criza mm, la nivel internațională la adresa sănătății pe 8 august, dar uh, în prealabil, în martie, cred, ridicasem nivelul de alertă la nivelul 2 și 110 persoane fuseseră deja deplasate în regiune și mm, ni s-au adus critici fără ca acesta să aibă o bază reală. Eu nu cred așadar că am uh, făcut ceva greșit și am amânat uh, acest anunț, dar am făcut acest lucru în strictă conformitate cu prevederile internaționale în domeniul sănătății. Sigur că va trebui să facem o evaluare și de îndată ce epidemia va fi sub control, vom face acest lucru. Dar uh, avem mecanismele necesare și în baza legislației internaționale uh, în domeniul sănătății. <clears throat> Știți că și în timpul crizei N1H1 am fost criticați uh, că ne-am precipitat prea repede atunci <clears throat> și am făcut o evaluare ulterioară și atunci uh, cu toate statele membre ale organizației, vom face și acum, însă în momentul de față vrem să concentrăm toate capacitățile pentru a furniza un răspuns adecvat la această epidemie. Permiteți-mi să parcurg câteva din elementele care au fost abordate în discuție. Cu toții suntem de acord că trebuie să ne concentrăm asupra țărilor din Africa Occidentală, este și ceea ce facem. În opinia mea, situația de austeritate nu ar trebui folosită pentru a slăbi activitățile din domeniul sănătății publice. Unii dintre dumneavoastră s-au referit și la donațiile și ajutoarele care merg spre aceste țări. Și e adevărat că nu e suficient să investim în programe specifice și vaccinare, și e nevoie și de elemente suplimentare pentru consolidarea sistemului de sănătate. Problema în Africa însă a fost și războiul civil care a slăbit aceste țări și infrastructura aferentă. Multe cadre medicale au părăsit țara și abia început să-și reclădească sistemul sanitar când a venit peste ei Ebola. Și iată, o provocare pentru noi toți uh, să-i ajutăm să-și reclădească sistemul sanitar prin eforturile noastre comune. În ceea ce privește rolul Uniunii Europene, eu cred că Uniunea Europeană a jucat un rol foarte pozitiv și constructiv în două moduri. Pe de o parte, prin protejarea cetățenilor europeni, dar și prin eforturile proprii făcute pentru Africa de Vest. În ceea ce privește protejarea cetățenilor europeni, doresc să susțin cele spuse de John Ryan și anume că a, acțiunea, acțiunile ECDC, a Comitetului pentru Siguranță în domeniul sanitar, au avut un rol semnificativ. <clears throat> S-au discutat chestiunile și la nivelul Consiliului pentru Sănătate. Ministrii pentru Sănătate au dezbătut dacă e nevoie de screening-uri la intrare sau nu. și am avut de asemenea discuții și cu Comisia și cu președintele Consiliului uh, pentru Sănătate pentru a vedea dacă e nevoie și de măsuri suplimentare și de aceea am venit cu acest uh, video succint pentru comunicare. Uniunea Europeană a susținut și foaia de parcurs a OMS. Aș dori să vă mulțumesc. Se anunțaseră 180 de milioane ca și contribuția deja acordată pentru acest, această foaie de parcurs, însă avem nevoie în continuare de mai mult, nu doar în numerar, ci și sub formă de personal și centre de tratament. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că centrele de tratament uh, sunt în construcție și că pe lângă cele 15 existente deja se construiesc alte 20 și sperăm că vor fi finalizate cât se poate de curând. Și vom avea 5.000 de paturi în plus față de cele existente. Și apoi va trebui să facem eforturi pentru ca uh, să ajungă acolo mai mult personal internațional însă trebuie să facem mai multe și pentru a aduce asigurări pentru aceste persoane că atunci uh, când, uh, dacă cumva se infectează, vor fi readuse în țările lor uh, imediat. Sigur că ar fi mai uh, simplu să ofer tratament uh, imediat la fața locului dacă există condiții de calitate corespunzătoare, ceea ce nu a fost uh, cazul. Însă noi uh, credem că vom putea beneficia și de capacități uh, suplimentare la fața locului și importanța acestor evacuări medicale uh, nu va, va scădea pentru că vor exista condiții la fața locului. Alte elemente menționate, vaccinurile de pildă, mulți au referit la ele. Așa cum vă spuneam, în momentul de față ne bazăm pe măsurile de sănătate publică în absența existenței acestor vaccinuri sau altor tratamente. Însă uh, cercetarea și dezvoltarea acestor produse este în curs. N-a fost cazul până acum pentru că știți foarte bine, n-au existat uh, stimulente comerciale în acest sens. Și aceasta, domnule președinte, este cea de-a doua chestiune unde aș dori să vă rog să vă asigurați că pentru toate bolile neglijate și poate bolile sărăciei vom găsi un mecanism prin care să poată fi continuată cercetarea. Acest lucru a revenit în centrul atenției doar când au fost afectate și Statele Unite sau țări din Europa. În ceea ce privește testele clinice, e adevărat, prima fază se apropie de sfârșit în ceea ce privește uh, securitatea acesta este um, aspectul cheie. În cea de-a doua fază noi analizăm eficacitatea și vor fi implicate în testări și persoane voluntare infectate și din personalul medical. Și să sperăm că totul va merge bine și că se va putea extinde aplicarea. Și atunci vom putea revizui și criteriul cine primește vaccinul odată ce vor fi disponibile. Aș vrea să mă mai refer și la alte aspecte, spre exemplu la fluxurile migratorii, de asemenea un aspect important. Uh, e clar că aceasta privește mai degrabă țările din sudul Europei, pentru că marea parte din migranți uh, acolo vin, mai ales migranții care vin din țările afectate de Ebola și uh, e clar că e un subiect asupra căruia trebuie să conlucrăm pentru a găsi o cale de a ne asigura că uh, nevoile de sănătate ale migranților sunt, uh, primesc și un răspuns, însă deocamdată nu avem uh, uh, o procedură specifică pentru migranți. Toate regulile care se aplică în materie de migrație se aplică și lor. Apoi, în ceea ce privește învățămintele pe care le putem trage din dosarul gripei H1N1. E clar, aici două aspecte sunt importante. Unul, uh, trebuie să întărim sistemele de sănătate de care dispun țările africane și e clar că asta se poate face prin toate planurile specifice și programele specifice pe care le avem în mod integrat pentru a construi toate capacitățile necesare în aceste țări. Și aș spune că aceste capacități se află și se află în Uniunea Europeană și uh, eu sunt mai degrabă specializată pe teritoriul în afara Uniunii Europene. Aș spune că eforturile Uniunii Europene Uh, sunt suficiente. Asta a fost evocat de mai multe ori, au existat întrebări în acest sens. Însă eu aș spune că e clar că trebuie că, să avem măsuri suplimentare pentru a proteja proprii noștri cetățeni, iar în ceea ce privește țările africane uh, de, din Africa de Vest, încurajez statele membre pentru a uh, le oferi mai mult sprijin. Da, domnule președinte, aproape am terminat, dar am primit așa de multe întrebări și, per total, aș spune că răspunsul meu în acest sens este unul pozitiv. În ceea ce privește carnea și animalele carnivore și carnea din junglă, da, trebuie să fim conștienți de această probleme. Uh, e clar că unele persoane nu au nimic de mâncare și e clar că nu au altceva Uh, nu au altă soluție la îndemână. Dar noi trebuie să vedem cum putem gestiona toate aceste resurse, eventual să vedem prin uh, surse de finanțare flexibile cum putem să oferim acestor persoane hrană. Și dacă mai îmi lăsați o secundă, domnule președinte, după care mă voi opri, promit, la, în ceea ce privește gripa. Da, există tot felul de alarme false, da? Au existat uh, întâlniri la nivel internațional în Azerbaijan, care fuseseră prevăzute, care au fost să fie anulate, după care le-am spus, nu, lăsați, haideți să lăsăm uh, uh, organizarea acestei uh, întâlniri. Și s-a tras un semnal de alarmă fals, pentru că mai era un caz de malaria și nu de gripă. Este foarte important cu toții să facem în așa fel încât să avem la îndemână vaccinurile necesare pentru împotriva uh, gripei și să fim pregătiți pentru astfel de caz. Apoi, Asta e un subiect care îi privește de asemenea și pe uh, cei care se află în Africa de Vest. De ce? Pentru că e clar că acum toată atenția este concentrată pe Ebola și prea puțină atenție este acordată celorlalte boli, uh, spre exemplu, pentru a salva uh, uh, viețile femeilor care dau naștere uh, copiilor și uh, în acest sens sunt foarte puține capacități mobilizate în aceste țări. Cu acestea fiind spuse, îmi cer scuze pentru faptul că am vorbit atât de mult și îmi cer scuze, mai ales dacă nu am reușit să răspund la toate întrebările ce m-au fost îndre... Îndre... adresate. Am încercat să răspund tuturor. Domnul președinte, da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc doamnei director al uh, Uh, OMS pentru Europa și pentru regiunea Europei și vreau să vă spun, dragi colegi, că interpreții se vor opri acum. Dacă doriți să continuăm, putem continua. Dau cuvântul Comisiei și celor două agenții care ne vor, uh, vor, ne vor interveni în mod telegrafic. Comisia spune nu. Dacă agențiile spun nu, de asemenea, foarte bine. Atunci uh, putem încheia aici. ECDC noastră ați primit o întrebare, dar răspundeți telegrafic, vă rog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 but they are in need for healthcare workers and that's why we need to be prepared. Noi trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim pregătiți pentru a garanta faptul că putem face apel la Europa pentru a ne asigura că spitalele vor fi uh, echipate așa cum trebuie. În asta trebuie să punem noi energie și eforturi. Bun, spune domnul președinte, vreau să mulțumesc tuturor, tot personalului și mai ales interpreților care ne-au sprijinit și au depășit programul și ne vom întâlni după amiază la ora 3 pentru următoarea noastră ședință a Comisiei. Mulțumesc!